Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua tuturor. Bun venit la ședința cont. După cum vedeți în Cont News, uh, avem ședința disponibilă în toate limbile și această ședință va fi și transmisă pe internet. Trecem acum direct la primul punct de pornă de zi, un schimb de vederi cu doamna comisar Mariană Thyssen. Bun venit, uh, doamnă comisar! Uh, ne face o deosebită plăcere faptul că ne onorați cu prezența. Sigur, avem și reprezentanții Curții de Conturi, doamna Ileana Ivanova, care se ocupă de acest capitol. Bun venit tuturor! Aș dori în primul rând să dau cuvântul doamnei, doamnei Ivanova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimată doamnă comisar, domnule raportor, doamnelor și domnilor. E o adevărată plăcere pentru mine să uh, Uh, particip uh, la a doua săptămână la rând uh, să vă prezint în calitatea mea de membru care raportează capitolul 6. E vorba de 1B, coeziunea economică, socială și ter teritorială. Înainte de a trece la prezentare, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Am avut o relație de lucru extraordinară mm, am um, constatat-o uh, de-a lungul întregilor rapoarte de audit pe care le-am întocmit. După cum știți, uh, sectorul uh, social în toate statele membre aproape se confruntă cu probleme indiferent de etnie, de gen, Eh, credem că toți cetățenii ar trebui să aibă capacitatea sau aibă posibilitatea de a lucra și de a avea o viață împlinită. Dar sigur că nu e ușor să îndeplinim această condiție pentru că resursele financiare sunt tot mai eh, reduse și deci provocarea pentru noi este ca fiecare euro cheltuit să fie folosit cât mai eficient, cu rezultatele cât mai eh, concrete. În prezentarea mea de astăzi aș dori să vă reamintesc una dintre uh, Uh, um, datele cele mai importante. Nu o să mă refer prea mult în amănunte, pentru că s-a discutat foarte mult săptămâna trecută despre acest subiect, dar aș dori să refer, uh, mă refer la câteva aspecte legate de legalitate și regularitate. În 2016, cheltuirea a fost de 8,1 miliarde de euro, cam 20% din totalul pentru uh, linia bugetară din CFM. Aceste fonduri sunt uh, puse în aplicare, sunt cheltuite prin uh, programe multioperaționale gestionate în comun de comisie și de către statele membre. Așa cum am spus, uh, deci rata estimată de eroare a fost de 4,8% pentru întreaga linie bugetară. Care au fost uh, erorile preponderente? În primul rând, costurile uh, ilegibile, il, 42%, uh, greșeli legate de uh, licitațiile publice și apoi uh, 28% uh, uh, în, uh, tot în procesul de licitații. În ceea ce privește rezultatele proiectelor noastre, ne-am dat seama că sistemul a fost mai robust în 2014-2020 decât în perioada anterioară. De exemplu, autoritățile de audit din statele membre trebuie să controleze Uh, datele de performanță și comisia poate să impună și sancțiuni dacă consideră că uh, rezultatele financiare nu au fost uh, la înălțimea așteptărilor. Am constatat că există probleme la proiectele pentru perioada 2007-2013, însă vă putem spune că aproape toate proiectele evaluate și-au atins obiectivele. Ori pe deplin, ori parțial. Stimați eurodeputați, aș dori acum să mă refer și la câteva aspecte din anumite rapoarte speciale publicate anul trecut în domeniul ocupării și al afacerilor sociale, uh, uh, pe lângă raportul din 2016, uh, v-am vorbit despre programul special în domeniul educației, Sigur că în lumea de astăzi o educație de calitate este foarte importantă. Una dintre valorile principale ale Europei e promovarea cunoștinței, acordând acces vast tuturor cetățenilor la cunoștințe. E un domeniu în care a intervenit uh, strategia 2020 prin obiective strategice și uh, s-a făcut, făcut o evaluare a uh, acestor obiective a fost o, uh, obiectul muncii, muncii noastre. Deci noi am ajuns la concluzia că aceste obiective de uh, formare au fost uh, uh per ansamblu atinse, cu totuși anumite lacune uh, care au avut uh, o consecință asupra performanței. Pentru perioada 2007-2013 am uh, observat deci în a doua perioadă de programare până în 2020 o îmbunătățire clară un alt subiect la care aș dori să mă refer, e un subiect care mi-e foarte drag, uh, ocuparea în rândul tinerilor, e un uh, aspect foarte important pentru finanțarea europeană. Mă întorc uh, din nou la acest uh, subiect, uh, la comisia dumneavoastră, pentru că miza pentru bunăstarea Uniunii Europene o reprezintă ocuparea în rândul tinerilor. În acest an am publicat un al treilea raport în ceea ce privește subiectul, după raportul privind garanția pentru tineri și programul Comisiei de Sprijin pentru acțiunile pentru tineri. Am constatat că această garanție pentru tineri la nivelul statelor membre a fost satisfăcătoare. După cum știți foarte bine, am vizitat șapte state membre, toate au făcut progrese în până în aplicarea garanției pentru tineri, s-au atins și anumite rezultate, însă niciunul dintre statele membre vizitate nu ne-au putut da încredințări că uh, toți tinerii uh, care au beneficiat de această uh, garanție pentru tineri au uh, primit un loc de muncă într-un răstim de patru luni. Apoi, în raport am mai uh, evidențiat și câteva bune practici uh, din statele membre în felul în care au fost ele pus, au fost pus în aplicare programul. Doamnelor și domnilor, Uh, nu este, uh, deci uh, aceste rapoarte de performanță nu reprezintă sfârșitul poveștii. Am spus întotdeauna că noi acordăm atenție altor forme de comunicare pentru a ne asigura că mesajul nostru ajunge la toți factorii implicați. Și, de exemplu, în acest, în acest an am avut o conferință cu privire la tine, ocuparea în rândul tinerilor, provocări și soluții și cu mare plăcere a participat la această conferință la Parlament, bineînțeles beneficiind și de, de, de cooperarea Comisiei și bineînțeles că aș dori să mulțumesc tuturor eurodeputaților care au participat și și-au adus contribuția la acest eveniment. Aș dori să mulțumesc și doamnei comisar Tyson și echipei sale pentru angajament, uh, pentru că mai bine de 300 de participanți au participat la această conferință. Sigur că a fost transmisă și pe internet și deci uh, uh a ajuns la un număr foarte mare de tineri. Uh, doamnă președinte, doamnă comisar, uh, stimați eurodeputați, uh, întotdeauna este o plăcere să particip la reuniunile comisiei dumneavoastră și sper să fi adus o contribuție utilă la, la dezbaterea din acest an. Mulțumim, doamnă Ivanova, și mulțumim și noi pentru angajamentul manifestat față de acest subiect atât de important, ocuparea, ocuparea mai ales în rândul tinerilor. Doamnă comisar, vă rog, aveți cuvântul. Așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, uh, stimată domnule raportor, stimați membri ai Parlamentului, da, doamnelor și domnilor, doamnă Ivanova, la începutul acestui mandat uh, al actualei comisii ne-am luat angajamentul ca consolidarea economică a Uniunii să meargă mână în mână cu îmbunătățirea traiului oamenilor. Ne-am dorit să creăm o Europa cu rating social AAA, să avem o creștere economică echitabilă, uh, echilibrată, cu crearea de locuri de muncă decente, de calitate, mai bună protecție socială, o societate mai inclusivă. Am, luat, uh, am întreprins un număr de măsuri concrete pentru a realiza aceste scopuri. Deja, în primăvară, am prezentat pilonul social drepturilor sociale, recent uh, proclamat de toate cele trei instituții politice europene Uh, la Göteborg, apoi acest pilon uh, creează un cadru pentru a uh, avea o economie dinamică, echitabilă, ca modelul nostru european social să continue să fie un succes. Asta pentru o Europa fără fragmentare și dumping social, după cum a spus președintele Comisiei Juncker în speech privitor la starea Uniunii din septembrie. Reducem și șomajul tineretului. În această vară, Parlamentul și Consiliul au convenit în contextul uh, revizuirii la jumătatea mandatului a CFM, cadrul financiar multianual, să extindă resursele inițiativei pentru tineret cu 1,2 miliarde de euro pentru perioada 2017-2020, demonstrând clar că noi susținem cu, prin fondurile noastre politice, uh, prioritățile noastre politice ca să-i ajutăm pe tinerii afectați de criza financiară să regăsim un loc de muncă. Între timp, prin revizuirea regulilor privitoare la detașarea lucrătorilor, noi încercăm să ne asigurăm că găsim un echilibru rezonabil între libertățile pieței și protecția lucrătorilor și un nivel de egalitate între toți angajatorii. Sigur, abordarea generală a președinției eston, estoniene ne-a ajutat și, de asemenea, există și mandatul Uh, ca cei doi raportori ai Parlamentului European să înceapă negocierile și eu sper că putem face și progrese rapide în următoarele luni. Dar ca să fim eficienți, uh, noi trebuie să adoptăm politici care să poată fi aplicate concret la fața locului și aici fondurile noastre joacă un, joacă un rol cheie ca să facem legătura dintre uh, politică și realitate. Rezultatele ne demonstrează că ele au un impact foarte pozitiv Eh, iată, avem în zona euro și în Uniune, în general, o creștere economică solidă de peste 2% în general în Uniune și 2,2% pentru zona economică și monetară. Și șomajul se află la uh, niveluri eh, cele mai scăzute din ultimii nou, din ultimii 9 ani. Au fost create aproximativ 8 milioane de locuri de muncă pe durata mandatului nostru de până acum. Uh, de asemenea, conlucrăm cu partenerii noștri național pentru a ne asigura că fondurile noastre sunt cheltuite în mod corect și în mod eficient. Și mă bucură să văd că eh, în acest an, din nou, curtea, raportul curții reflectă toate eforturile pe care le-am făcut pentru a simplifica și a moderniza regulile noastre financiare, pentru a avea un sistem solid de control și asigurare în domeniul coeziunii sociale, teritoriale, economice, pentru al cincilea la rând Curtea a notat un trend descrescător în coeziune, acum la 4,8%, în, uh, mă scuzați, în uh, lipsa de coeziune, deci scade lipsa de coeziune, a scăzut cu mai mult de 2% în ultimul an, apoi în 2016, în ce privește plățile, pentru prima oară mm, Curtea a avut o, un aviz motivat, văzând uh, prin aceasta faptul că am avut uh, progrese tangibile în ce privește uh, cadrul reglementar în care evoluăm, trebuie notat că 2016 e ultimul an examinat de curte în ce privește doar cheltuielile până 2017, 2013, 2017. Pentru 2014-2020 și perioada respectivă de programare sperăm că vom uh, putea să confirmăm uh, continuarea trendului pozitiv Uh, informațiile curții sunt coerente și cu estimarea serviciilor mele ce privește rata erorii pentru 2013-2017 pentru perioada de programare am uh, estimat ca rata erorii brută să fie 3,9% pentru plățile din 2016 și toate instrumentele financiare gestionate sub responsabilitatea Digi Employment rata erorii totale este de 3% Ținând cont de corecțiile financiare, serviciile mele estimează er- rata erorii reziduale pentru cheltuielile din 2016 să fie de doar 0,8%. Sigur că e important să remarcăm, vorbind despre erori, că nu e vorba de fraudă acolo nu e vorba de ineficiențe și de risipă, e vorba de sumele de bani uh, plătite care nu au fost utilizate în concordanță cu regulile și reglementările aplicabile. Trendul uh, crescător în, uh, în cheltuiala banilor, cheltuiala corectă a banilor nu este întâmplător, ci ne arată că eforturile de simplificare și de clarificare a regulilor financiare uh, într-adevăr, uh, își dau și roadele, vedem rezultatele pozitive de a utiliza opțiunile simplificate de cost, se confirmă pentru cel de-al cincelea an la rând, Curtea nu a identificat, iată, erori cantificabile în uh, niciun fel de operațiune auditate utilizat, utilizând uh, această metodă. Deci, în ultimii cinci ani un uh, sondaj privitor la simplificare, 35% din ESF se pune în aplicare utilizând aceste costuri, aceste uh, opțiuni simplificate de cost în comparație cu perioada anterioară de programare și ne arată de asemenea datele că majoritatea uh, programelor operaționale ESF utilizează opțiunile simplificate de cost și șapte state membre probabil vor declara costurile uh, utilizând acest instrument, aceasta reprezentând uh, 50% din uh, banii utilizați sub ESF pentru programele operaționale până în 2020. E adevărat că am observat un start mai lent în punerea în aplicare uh, pentru că s-a adoptat prea târziu cadrul actual multianual. A fost adoptat de către legiuitor doar în decembrie 2013. Întârzieri de asemenea au fost cauzate, de exemplu, de regula M plus 3, care a dus la un grad de indisciplină în ce privește administrațiile naționale și aplicarea acestor reguli și unele din noile caracteristici introduse în uh, programul 2014-2020, perioada de programare respectivă, de exemplu cerințele pentru desemnarea autorității și obligația de a îndeplini condiționalitățile exante, toate acestea au consumat timp și resurse la nivel național. Totuși, în acest moment vedem că 96% din autoritățile SF au fost uh, desemnate și informațiile din rapoartele noale de progres și de punere pe aplicare ne arată că uh, aproape 100% din condiționalitățile exante au fost acum îndeplinite. În plus, remarcăm faptul că uh, iată, există acum un mediu mai uh, puternic pentru investiții și condiții mai bune pentru investiții de calitate înaltă. Și există semne de accelerare a punerii în aplicare în 2016. Media ce privește uh, rata de selectare a proiectelor RSF a urcat de la 20% la finalul lui 2016 la deja aproximativ 40% în vara lui 2017. Eh, stimate domnule raportor și stimați membri ai Parlamentului, după cum știți cu toții, SF este principalul instrument la nivel european pentru a susține crearea unor eh, mai multe și mai bune locuri de muncă și pentru a clădi o societate mai inclusivă. Mai, mai, la mai mult de jumătate din drumul acestei comisii, SF-ul ne arată că, iată, dă rezultate la fața locului și a dovedit că este o sursă foarte importantă de finanțare pentru grupurile vulnerabile care au fost afectate negativ de criza, nega, eh, criza financiară și, de asemenea, eh, e o sursă fiabilă de investiții într-un, într-o perioadă de volatilitate a pieței și de tulburări în mediul economic financiar. De asemenea, a fost destul de flexibil pentru a susține și a răspunde și crizei migranților și a refugiaților. Acolo a funcționat alături de fondul uh, pentru ajutorarea celor mai vulnerabili, celor mai nevoiași, care a uh, susținut direct și pe solicitații de azil și alte categorii vulnerabile. Tot prin SF am uh, putut ajunge la șomeri, la cei fără calificări, la toți cei care au nevoie de recalificare din cauza faptului că se modifică și uh, piața muncii. Datorită susținerii ESF în perioada anterior de programare de până în, la sfârșitul 2014, cel puțin 9,4 milioane de oameni au uh, căpătat un loc de muncă, din care mai mult de 300 de mii au devenit uh, lucrători independenți și cel puțin 8,7 milioane de oameni au uh, dobândit o diplomă sau un certificat care să le dovedească noile cunoștințe obținute prin programele de formare cu bani din ESF și uh, cifrele preliminare pentru programarea 2014-2020 sau perioada de programare respectivă deja ne arată rezultate pozitive. Primul raport strategic al uh, fondului ASI care va fi publicat în săptămânile care urmează ne arată că până la finalul lui 2016 SF și inițiativa ocupării internetului au susținut 7,8 milioane de oameni. Din 2013 vorbim de uh, iată 2000 de tineri care au uh, ocupat un loc de muncă în Europa uh, și crește numărul, crește constant numărul șomerilor tineri în Europa, uh, mă scuzați, scade rapid numărul șomerilor din Europa, scădere mai rapidă decât am fi putut aștepta dar din cauza contextului macroeconomic, ceea ce ne demonstrează foarte clar valoarea adăugată a respectivei politici inițiativa Ocupării Trenetului, care este principalul nostru instrument de finanțare ca să ajutăm tinerii să aibă acces la ocupare, educație sau formare și mai ales cei din regiunile cele mai afectate de șomajul tinerilor. Respectivul instrument a acordat uh, către peste 1,6 milioane de oameni susținere directă și din ianuarie 2014 mai mult de 18 milioane de tineri au uh, avut acces la acest instrument, 15 milioane uh, au profitat de ofertă de ucenicie, formare sau educație continuă. Stimat raportor, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, eforturile noastre continuă să dea rezultate. Uh, suntem pe calea cea bună în ce privește legalitatea și uh, respectarea regulamentelor și ne concentrăm fondurile pe obiective politice cheie, convenite între Parlamentul European și Comisia Europeană. Însă munca noastră sigur că nu se oprește aici, în contextul revizuirii la jumătatea mandatului a CFM-ului. Am făcut o uh, propunere ambițioasă pentru o mai mare simplificare a regulilor pentru NSF. De exemplu, ne dorim sporirea la 200.000 de euro pragul pragul din, uh, dincolo de care este uh, obligatorie utilizarea unei forțe de muncă tinere și sunt convinsă că măsuri de acest gen plus uh, cadrul consolidat de asigurare pentru 2000, perioada de programare 2014-2020 ne vor ajuta să îmbunătățim și mai bine punerea în practică a uh, um, ESF și să susține un um, trend pozitiv de scădere a neregularităților. Acum, dacă e să privesc în continuare spre viitor, în contextul viitorului CFM, trebuie să ne gândim la cum să simplificăm și mai mult și mai radical regulile și să eliminăm obstacolele care au fost întâlnite la toate nivelurile în ce privește punerea aplicarea fondurilor. Simplificarea, așadar, ne permite să cheltuim mai eficient banii contribuabilor, să cheltuim mai corect, ceea ce înseamnă că putem să acordăm mai multă atenție uh, la căutarea valorii adăugate a fondurilor pentru cetățenii europeni și măsura în care noi le îmbunătățim viețile. Asta trebuie să se afle în centrul discuțiilor noastre pentru viitorul cadru financiar multianual și să ne asigurăm că investițiile noastre în capitalul uman susțin pe deplin economia noastră socială de piață și uh, asta trebuie să se traducă ca și până acum în pilonul uh, fondurilor sociale europene proclamat la summitul recent din Göteborg. Ne apropiem de viitorul CFM și trebuie să continuăm să conlucrăm ca să ne asigurăm că regulile noastre uh, își uh, respectă în continuare obiectivul și găsesc echilibrul corect între performanță și respectarea cerințelor. Cu toți instituțiile europene, state membre, partenerii sociali, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru ca principiile fundamentale ale pilonului social să devină realitate pentru toată lumea. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție experiențe și sigur că vă stau la dispoziție și vă voi răspunde cu plăcere la întrebări. Mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumim din nou eh, și la fel ca întregii noastre echipă pentru că ați răspuns tuturor întrebărilor în scris. Știu că e mult de muncă să faci așa ceva, dar e foarte util ca noi să dispunem de întreb- eh, răspunsurile în scris ca să ne bazăm pe ele în acest schimb de opinie. așadar, încep prin a da cuvântul raportorului nostru, domnului Zeiler. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și, în primul rând, îmi cer scuze, doamna Ivanovă, doamna Tyson, că stau cu spatele la dumneavoastră. E din cauza sălii. Nu are nimic de a face cu uh, politețea, din potrivă. Doamna Ivanova, uh, Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc, vă sunt recunoscătoare dumneavoastră și întregii noastre echipe pentru raportul anual 2016, care este pentru noi baza pentru Uh, raportul referitor la descărcare pentru 2016 uh, pentru bugetul Comisiei. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar Tyson, dumneavoastră și directorului noastră general și echipe, întregii echipei. Vă mulțumesc pentru răspunsurile la cele 48 de întrebări pe care vi le-am trimis. Am primit multe cifre ceea ce uh, ne-a ajutat foarte mult. Atât doamna Ivanova cât și doamna Tyson au spus că s-a reușit reducerea ratei de eroare la aplicarea fondurilor structurale, în acest caz în ceea ce privește Fondul uh, Social European. Între timp, această rată este destul de aproape de pragul de uh, relevanță. Uh, Însă asta ne permite să uh, ne concentrăm asupra performanței uh, pe care ne dorim și a rezultatelor pe care dorim să le obținem cu uh, fondurile Uh, rezultate care sunt atât de importante și legate de um, cheltuirea fondurilor. În statele membre, și doamna comisar a făcut referire la asta, în ceea ce privește rata de ocupare, există evoluții pozitive. Ultimul raport de coeziune privind 2017, rata de ocupare a ajuns la 71%, iar rata șomajului a scăzut de la 11% la 8,6%. Este în mod uh, clar un uh, succes și asta are de a face, bineînțeles, și cu uh, condiții macroeconomice. Însă, Um, trebuie constatat de asemenea că în statele membre uh, rezultatele și cifrele variază puternic. În unele uh, cifre rata de ocupare este mai ridicată, șomajul mai scăzut, în altele exact opusul. Și dumneavoastră, doamnă comisar, ați făcut referire în răspunsurile la întrebări la asta și anume la faptul că există noi provocări pentru politica socială, mai ales uh, prin faptul că uh, mulți refugiați, uh, solicitanți de azil, migranți au venit în Uniunea Europeană care nu corespund cu nivelul de calificare uh, necesar pe piața muncii. Uneori sunt chiar analfabeți și de cele mai multe ori nu vorbesc uh, limba uh, din uh, țara gazdă, ceea ce ne pune în fața unor noi provocări. Și pentru acesta este nevoie de politică socială și de prevederi din fondurile structurale care să ne ajute în acest sens. Curtea de conturi subliniază faptul că um, ofertele de calificări nu corespund cu cererea și asta um, împiedică um, progresele. Comisia acceptă această explicație, dar uh, face, uh, face apoi referire la contracte de muncă precare, uh, șanse scăzute de uh, promovare și alte elemente. Um, par să facă referire la alte cauze uh, și ce rol joacă recomandările um, diferite în ceea ce privește semestrul european și cum vedeți uh, schimbările structurale din statele membre și eforturile statelor membre de a face reforme aici. Îmi amintesc, în anii 90, în Germania, după reunificare, rata șomajului a fost mult mai ridicată decât acum piața, pe piața muncii s-au luat măsuri și numai în Berlin uh, au fost uh, formați vreo 200 de mii de uh, experți în măsurător, cu toate că nu era nevoie de astfel de experți. Practic s-au mm, curățat puțin uh, statisticile s-au îmbunătățit, uh, însă uh, oamenii care au făcut aceste formări uh, nu s-au ales cu nimic pentru că nu erau locuri de muncă pentru astfel de experți. Deci, dacă există măsuri similare, ele trebuie discutate în mod intens. Dacă tot vorbim și de semestrul european, aș dori să Mă refer la direct, să mă adresez Direcției Generale pentru Ocupare. Comisia de Control, uh, um, uh, Curtea de Conturi a solicitat acestei direc, direcții generale de mai multe ori să introducă recomandările pentru fiecare țară în raportul anual de activitate. Din păcate, acest lucru încă nu s-a întâmplat. Noi, uh, din partea Parlamentului, ne-am am dorit să punem accentul pe asta, să, să mai repetăm această solicitare și anume că ne dorim să vedem aceste recomandări pentru fiecare țară. Cred că până la urmă nu sunt secrete, ci ar trebui să facă parte din dezbaterea publică. Unul din elementele principale în măsurile sociale ale Uniunii Europene este inițiativa de ocupare pentru tineri, peste 700.000 de tineri au fost uh, țintiți uh, și au, au făcut parte din aceste măsuri, uh, măsuri precum formare, stagii practice, intermediere de locuri de muncă. Însă mi se pare important să se sublinieze durabilitatea acestor măsuri, astfel încât efectele să nu se piardă E cam același lucru cu uh, ceea ce s-a întâmplat cu uh, experții formați uh, la uh, Berlin. Nimic nu este mai rău decât să dai oamenilor speranțe uh, și să-i faci să creadă că au perspective uh, de a-și găsi un loc de muncă pentru că apoi să se regăsească tot în stradă. În acest context, lipsa uh, Uh, absorpției fondurilor mi se pare um, ceva ce trebuie să ne dea de gândit. La fel ca la celelalte fonduri structurale și la Fondul Social European, trebuie să constatăm că până în mijlocul lui noiembrie doar 30% dintre fonduri au fost uh, absorbite și 40% dintre acestea sunt plăți anticipate. Din totalul fondului social. Până la mijlocul lui octombrie, doar 5,1% din fonduri au fost absorbite, majoritatea, din nou, ca plăți anticipate. O explicație uh, din partea Comisiei este că uh, perioada de punere în aplicare s-a mărit de la N plus 2 la N plus 3. Asta are cu siguranță de, față și cu fapt, de face și cu faptul că fostul exercițiu financiar a început cu mari întârzieri. Iar acum, din câte știu eu, mulți uh, administratori se mai ocupă de programe din vechea uh, perioadă de finanțare. Cu toate că Uh, chiar și N plus 3 este deja depășit. Dacă continuăm uh, în același ritm, e posibil să ne regăsim din nou în situația în care și cu această uh, perioadă de finanțare să ne regăsim într-o mare întârziere. Deci uh, intervine chestiunea accelerării, este foarte importantă. Consideră Comisia că reducerea N plus 3 la N plus 2 sau poate chiar la N plus 1 ar putea constitui sau ar putea duce la o accelerare în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a fondului social? Eu cred că uh, așa cum stau lucrurile acum, aș fi mai degrabă sceptic, însă cumva trebuie să obligăm statele membre ca odată ce și-au asumat un angajament să și aplice și să ducă la bun sfârșit uh, obiectivele pe care și le-au asumat. La întrebarea 25 am transmis comisiei uh, recomandarea Curții de Conturi. Lipsesc, uh, lipsește o imagine de ansamblu asupra mijloacelor financiare care sunt la dispoziția statelor membre uh, aici. Vorbim numai despre ce vine din bugetul european, dar și fondul social european ar trebui să fie cofinanțat de statele membre. Cum arată lucrurile? Uh, Uh, integrarea tinerilor pe piața muncii a fost deja menționată. Uh, recomandările sunt pentru statele membre, însă, bineînțeles, partenerul nostru de discuție este Comisia. Cum lucrează, cum cooperează Comisia cu statele membre pentru a se ajunge la îmbunătățiri? Apoi, încă un punct pe care l-ați menționat și dumneavoastră, doamnă comisar, Fondul European de Adaptare la Globalizare, care are deja și el o vârstă. Aici Comisia recunoaște, răspunde la întrebarea Parlamentului dacă ar trebui să se reducă fondurile. Zice că nu ar trebui, dar că nu ar trebui schimbat nici temeiul juridic ce am văzut în ultimii ani solicitări din partea statelor membre sprijin um, financiar pentru la um, concediere în masă nu a avut de-a face mare lucru cu globalizarea, pentru că fondul s-a creat pentru a se ajuta unor regiuni în care întreprinderile părăsesc uh, regiunea. Uh, pentru a merge în afara Uniunii Europene. Iar um, era vorba, iar de cele mai multe ori era vorba de întreprinderi peste 500 de, care concedeau peste 500 de persoane, însă între timp văd că se oferă ajutoare și în domeniul comercial. Mă întreb dacă asta mai are de a face cu uh, globalizarea și nu doar cu evoluția economică la nivel uh, local. Bineînțeles că trebuie să putem uh, reacționa și să ajutăm regiuni care sunt afectate de uh, măsuri ce intervin brusc, însă atunci ar trebui să se schimbe temeiul juridic. și uh, să se stabilească obiectivul de sprijin la fața locului în cazuri de concediere în masă. La punctul 11, la întrebarea 11, uh, ne-ați uh, răspuns, ne-ați mai dat, ne-ați dat și cifre în ceea ce privește cum sunt cheltuite fondurile puse la uh, dispoziție în acest fond și cum au ajuns ele la um, persoane, la persoanele vizate. Sunt diferențe între 19 și 88%, deci uh, de procentaj uh, al sumei care a ajuns direct la aceste persoane. În ceea ce privește sistemul de administrare și control, Comisia a avut rezerve la 23 de programe din 55 în Germania, Spania și Italia. Uh, deja de 2 ani erau um, sub rezervă. De ce nu sunt mai bine îmbunătățite? Um, de ce nu sunt mai repede îmbunătățite lucrurile? Apoi, în 2016 s-au, s-au uh, folosit uh, bani din fosta perioadă Uh, și ne întrebăm de ce a durat așa mult. Comisia spune că durează atât de mult pentru că structurile administrative ale statelor membre sunt foarte complexe și introducerea unui sistem uh, IT mai performant uh, a adus cu sine dificultăți tehnice și juridice. Mă întreb despre ce fel de dificultăți juridice e vorba. De curând am discutat cu mai multe uh, agenții de plată din Germania care lucrează deja de mai multe perioade de finanțare și ei spun că procedura de numire a ajuns la așa un ordin de mărime încât și pentru ei care au mare experiență devine dificil să supraviețuiască acestei proceduri. Mai ales condiționalitățile exante au fost criticate și cred că ar trebui încă o dată să uh, colaborăm cu aceste agenții uh, de plată uh, pentru a ajunge la sisteme îmbunătățite și la desemnări. Pentru că altfel uh, vom avea de-a face cu și mai multe întârzieri la implementare și nu ne dorim asta. Comisia pornește de la premisa că până la finalul perioadei financiare 35% dintre costuri vor fi decontate prin sistemul simplificat. A dat unele explicații în acest sens, bineînțeles este un progres. Cum își explică Comisia că în ceea ce privește costurile, um, contarea simplificată nu este posibil un progres mai rapid? Un alt subiect îl reprezintă insolvența financiară. Comisia spune întotdeauna că uh, uh, toate uh, bugetele îndeplinesc condițiile de transparență și aș dori acum să mă refer la bugetul pentru Galaxia, aș dori să vă spun că există patru rapoarte în ceea ce privește arhitectura financiară uh, a Uniunii Europene. Cred că transparența ar trebui să arate altfel și sunt de acord cu domnul comisar Oettinger, comisarul pentru buget, că uh, toate aceste instrumente care se înmulțesc uh, și care se învârt în jurul bugetului european ar trebui să figureze toate în aceeași oală, respectiv la bugetul european. Deci, doamnă comisar, m-aș bucura dacă dacă ați fi de aceeași uh, părere cu mine. De altfel nu este, nu, e o părere izolată. Cred că nu putem evalua încă felul în care uh, uh, toate aceste instrumente financiare privind insolvența vor duce la ocupare, pentru că Comisia nu le gestionează în mod direct. Comisia se mândrește cu faptul că până la sfârșitul lui 2016 Uh, au da, a, a, uh, a uh, acordat 62.000 de granturi, uh, dintre care o mare proporție fără garanții, totuși să nu uităm că totuși a contribuit în proporție de 6 milioane la bănci, care merg la bănci și care nu ajung la uh, dispoziția politicii sociale. Cam aici m-aș opri cu observațiile mele. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. După cum vedeți, avem un raportor foarte la obiect, uh, v-a adresat foarte multe întrebări. Aș dori să vă dau acum cuvântul pe, înainte de a da cuvântul celorlalți raportori alternativi. Deci vă rog, uh, aveți suficient timp la dispoziție ca să răspundeți la toate întrebările domnului raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să răspund uh, dacă nu, sunt, nu aveți nimic împotrivă, o să răspund în limba mea Uh, pentru că putem astfel să folosim și serviciile colegilor interpreți. Mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru această atitudine constructivă de care a dat dovadă. Într-adevăr, este vorba de uh, sume foarte mari. Mulțumesc uh, însă înainte pentru cooperarea foarte strânsă. Cred că pe ansamblu putem spune că raportorul recunoaște faptul că s-au făcut progrese că uh, de la un an la altul uh, cifrele evoluează în sens pozitiv, dar într-adevăr există mari diferențe între uh, statele membre. În unele state membre ocuparea este uh, aproape de plină, în alte state membre șomajul este cam 20%. În, pot, în pofida toate, tuturor eforturilor pentru a aduce mai multă ocupare există, deci în pofida acestor uh, eforturi uh, oameni care nu-și găsesc un loc de muncă. Dar au apărut și noi probleme. Sigur că avem uh, fluxul uh, migratoriu, care este mult mai puternic decât în trecutul îndepărtat, dar există și uh, o altă schimbare datorită uh, globalizării și uh, digitalizării. Deci toate acestea sunt uh, provocări cu care ne confruntăm. Sigur că uh, trebuie să facem tot uh, ce putem uh, pentru a face față acestor uh, provocări pentru următorul CFM după 2020. Și deci trebuie să ne asigurăm că politica socială este uh, uh, vizibilă și că ea uh, își aduce contribuția la, contribuția la atingerea obiectivelor europene, de exemplu să genereze plus valoare la nivel european. Mă gândesc, de exemplu, la legătura cu uh, reformele din statele membre care sunt evaluate în cadrul semestrului european sau uh, în uh, recomandările specifice pe țară. Deci cum putem să ne asigurăm că toate aceste fonduri uh, sunt bine folosite astfel încât să genereze cu adevărat o plusvaloare la nivel european? În ceea ce privește oferta de pe piața muncii, sigur că există garanția pentru tineri, mai ales pentru tineri, apoi inițiativa de ocupare în rândul tinerilor, E vorba de oferte pentru câteva luni pe care le facem uh, tinerilor, care nu sunt însă permanente. Cum putem să ne asigurăm că uh, statele membre uh, folosesc într-adevăr uh, această uh, ofertă? Pe viitor am încercat uh, să pregătim noi indicatori, dar nu reușim să urmăm totul. Dar ce putem observa e că persoanele care uh, Uh, nu-și mai caută niciun loc de muncă, care au abandonat pur și simplu orice speranță de a se reintegra pe piața muncii, uh, e foarte greu ca după patru luni de zile după ce s-au înscris la uh, uh, birourile, la, la forțele de muncă, e foarte greu să uh, oferi un loc de muncă acestor persoane, pentru că sunt persoanele care sunt cele mai îndepărtate de piața muncii și e greu să uh, ajungi la ele. Unele state membre au uh, luat o nouă abordare, uh, deci au folosit uh, uh oficiile de muncă și uh, au uh, optat însă și pentru alte sisteme. Mă gândesc mai ales la lucrătorii uh, sociali, la asistenții comunitari care reușesc să ajungă la acești tineri care uh, hoinăresc pe străzi, care nu merg la școală și deci încearcă să îi aducă pe calea cea bună să le propună un alt viitor printr-un loc de muncă. Câteodată este foarte greu și e, gre- e necesar câteodată de mult mai mult decât patru luni. Sigur că în ce privește acțiunile uh, din statele membre, în recomandările pe țară, sau prin locurile de muncă propuse, câteodată știm că este vorba de locuri de muncă, de muncă interimară, uh, apoi locuri de muncă câteodată foarte flexibile, câteodată uh, e adaptat pentru unii tineri, dar nu e o soluție panaceu care o să convine tuturor, mai ales dacă vrem soluții pe termen lung. Uh, mă gândesc uh, la un tânăr care, de exemplu, dorește să uh, beneficieze de un credit la bancă pentru casă, foarte greu reușește să beneficieze de pe urma acestor programe. Dacă punem lucrurile în context, dacă luăm în recul, ne dăm seama că totuși statele statele membre obțin rezultate cu aceste contracte, dar să nu uităm că nu putem face o schimbare totală de paradigmă uh, de azi pe mâine. Sigur că uh, creșterea economică, să zice, uh, că criza economică a fost depășită, creșterea începe să fie durabilă, dar să nu uităm că totuși uh, o întreprindere nu pro, pro, propune de azi pe mâine o, un contract pe durată nedeterminată. Deci încearcă pe termen lung să propună întâi contracte pe durată determinată și să sperăm că uh, aceste contracte se vor transforma și în contracte pe durată nedeterminată. Uh, să nu uităm că mai există o mare problemă care o reprezintă incongruența între locurile de muncă disponibile și competențele pe care uh, tinerii le oferă. 40% dintre angajatori ne spun, de exemplu, că nu reușesc să găsească persoane calificate pentru posturile vacante. Deci această, uh, acest decalaj între competențe și oferte reprezintă o mare problemă. Și știți că noi am propus uh, așa numita Skills Agenda, e o recomandare care a beneficiat de sprijinul Parlamentului. Statele membre pun în aplicare acest proiect pe 10 puncte. În orice caz, vă pot asigura că uh, multe dintre ele au fost puse în aplicare, poate cu o singură excepție. Mă gândesc mai ales la tot ce ține de formarea tehnică pentru că, într-adevăr, trebuie să revizuim uh, calitatea acestei formări. Însă celelalte puncte sunt uh, în curs de executare. Și ce constatăm? Ne dăm seama că trebuie să punem mai ales accentul pe uh, formare. Când un tânăr face obiectul unui program de formare, trebuie să ne asigurăm că uh, e vorba de cursuri de pregătire care țin cont de nevoile de pe piața lui muncii, pentru că ne dăm seama că câteodată avem șomeri foarte calificați, ultracalificați, care uh, câteodată își găsesc un loc loc de muncă și care sunt supracalificați uh, pentru locul de muncă care li se oferă. Deci ne dăm seama că încă o dată cursurile noastre de formare sunt decalate față de piața muncii. Dar în orice caz trebuie să ne asigurăm că competențele de bază sunt pozitive, există persoane care nu au astfel de competențe, în orice caz uh, și în învățământul de bază să vedem uh, care este formarea cea mai uh, potrivită. Deci ne dăm seama, de exemplu, că trebuie să încurajăm uh, cursurile tehnice, apoi Uh, formarea în alternanță. Uh, tinerii nu găsesc un loc de muncă dacă au zece diplome la activ, din contră trebuie să-i trimitem în stagii, să le permitem să uh, beneficieze de formare practică. Germania este pionier și asta încercăm să facem prin toate programele. Ne dăm seama că există foarte multe state membre care au înțeles care este mesajul și încearcă să facă tranziția. Sigur că trebuie să faci o schimbare de mentalitate. Mentalitatea din Germania sau din Austria nu poate să fie exportată în toate statele membre. E nevoie de timp, dar în orice caz trebuie să începi uh, undeva și uh, cred că statele membre au uh, înțeles acest lucru. Apoi ați mai pus o întrebare legată de uh, întârzieri. Sigur că uh, motivele sunt uh, numeroase, am citat uh, uh, aceste motive în parte. Care este regula N plus X? Ne-am dat seama că regula N plus 3 are un efect invers celui uh, scontat. Pentru că, până la urmă, statele membre își uh, spun că au timp, uh, mai tergiversează problema, ceea ce duce la întârzieri în faza de absorpție. Deci, riscăm să avem mijloace financiare încă la dispoziție care rămâne cheltuite și trebuie încurajate statele membre să le folosească pentru că banii câteodată rămân nefolosiți. Deci această regulă a N plus 3 nu cred că este uh, cea mai, uh, soluția cea mai ideală. Uh, Mm, dacă vreți uh, să știți părerea mea, cred că ar fi mai bine să optăm pentru o regulă de tip N plus 2. Poate că N plus 1 e o uh, presiune prea mare asupra statelor membre, dar în orice caz eu optez pentru N plus 2 uh, față de N plus 3. În orice caz va trebui să includem această, această sugestie în programul de reflexie pentru CFM. În ce privește mac- macrocondiționalitățile sau macro- condiționalitățile ex ante, va trebui să ținem cont și de ele, dar ce am constatat noi noi a fost că, într-adevăr, aceste condiționalități au dus la întârzieri, dar au permis să se creeze o bază îmbunătățită în statele membre pentru absorția fondurilor. Deci toate aceste condiționalități care au fost executate au dus la reforme uh, care au uh, dus la o mai bună folosire a fondurilor. E vorba de reforme care nu ar fi fost înfăptuite, dar trebuie totuși să fim uh, sinceri și, deci, cu toată onestitatea să facem un bilanț Uh, și înainte să facem propunerile noastre pentru uh, CFM după 2020, trebuie să ne punem întrebări în legătură cu condițiile pe care să le punem, fără însă a pune bețe în roate proiectului. În ce privește NITS, faimosul NITS, uh, eu crezusem că am răspuns la această, această întrebare. În ce privește fondul privind globalizarea, ce facem în acest domeniu? acest fond, cred eu, funcționează. 150 de milioane pe ani într-adevăr, cu uh, proceduri specifice. Să nu uităm totuși că e nevorba de avizul legiuitorului și deci uh, întârzierile sunt destul de mari și deci ar trebui ca pe următoarea perioadă financiară trebuie să uh, urgentă procedura. Dar putem spune totuși uh, cu mâna pe inimă că acești, uh, acest, uh, fondă funcționează. Încerc să văd dacă mi-a mai scăpat vreo întrebare. Ah, ja, ja. Dat we, ja, de rezultaten van het IGF zijn de herintegratiegraad van de mensen die... În ce privește acest fond, el a dus la o mai bună integrare a persoanelor, suntem la 58%, dar și de această dată ne dăm seama că în funcție de programe diferențele sunt foarte mari, că e vorba de același stat membru sau între state membre. Deci va trebui să vedem uh, ce a făcut ca uh, în anumite state membre unele programe să fie mai de succes decât altele și poate să adaptăm programele. Dar să nu uităm că e vorba de uh, regiuni uh, care nu sunt foarte dezvoltate și deci uh, e foarte greu să uh, raliezi pe toată lumea. Și să nu uităm că dacă cineva nu-și găsește de urgență un loc de muncă, uh, să nu uităm că este vorba de uh, autonomie, de, de emancipare. Uh, totuși să nu uităm că prin aceste programe uh, permit uh, persoanelor respective să se formeze și să dobândească competențe pe care să le folosească mai târziu pe piața muncii există consecințe la nivel local, o mai bună coeziune, există parteneriate care s-au format și sunt tendințe pe care trebuie să le salutăm în regiuni în care există concedieri în masă în anumite domenii. 150 de milioane au fost la dispoziție, nu toate au fost uh, folosite, pentru că a durat uh, prea mult uh, până când procedura a fost legiferată și apoi a fost pusă în aplicare, însă eu cred că vor apărea tot mai multe schimbări în această lume globalizată în care trăim și deci avem nevoie de acest tampon pe care reprezintă un astfel de fond. Uh, economiile noastre trebuie să fie mai uh, solide, mai rezistente și pentru regiunile care au probleme trebuie să avem fonduri la dispoziție. Trebuie să vedem uh, ce avem în legislație în ce privește restructurările. Nici aceasta nu este foarte ușor. Avem Uh, trebuie să ne asigurăm că comitetele uh, întreprinderilor uh, um, comunică mai bine cu partenerii sociali și trebuie să vedem cum putem să folosim toate aceste măsuri la nivel de stat membru. Apoi, în ceea ce privește uh, opțiunea de costuri uh, simplificate, În orice caz, uh, va fi mai, uh, ele vor fi mai bine folosite uh, față de perioada anterioară. Înainte, am avut doar 7% din Fondul Social European, avem acum 35%, unele state membre sunt chiar la 50% și trebuie să încurajăm această tendință. Unde sunt problemele? Sigur că totul depinde de situația din statul membru dacă statele membre sunt uh, la uh, curent cu aceste opțiuni simplificate, ele apelează la ele, dar dacă nu au suficiente detalii, ele, uh, ele ezită. Trebuie să ne asigurăm că trebuie să cooperăm mai strâns cu statele membre prin actele delegate care să ne permită să definim felul în care pot să uh, funcționeze aceste costuri simplificate. Există 14 state membre care lucrează cu această opțiune de costuri simplificate, care a făcut obiectul actelor delegate. E vorba de 7 miliarde din, uh, de, de cheltuieli uh, totale care țin de Fondul Social European. Însă încercăm să uh, prevedem și anumite pachete, așa numite pachete standard, pentru ca uh, statele membre sau șefii de proiect să folosească toate aceste proiecte predefinite fără a trece în uh, revistă întreaga procedură. Vă reamintesc că în cadrul procedurii Omnibus încercăm să uh, folosim, uh, să, să încurajăm folosirea acestor fonduri uh, opțiune de costuri simplificate. dar în orice caz trebuie să vedem uh, cum putem în regulamentul omnibus să, revizuim pragul. Am vorbit de 100.000 de euro, în cazul de față prezențul, uh, pragul este de 50 de milioane de euro, dar în orice caz trebuie să încercăm să obținem și noi forme de finanțare. Încercăm uh, acum să stabilim obiective predefinite dacă un stat membru face dovada faptului că e pe cale să atingă obiectivul, atunci uh, primește noi forme de finanțare. E o nouă formulă care sperăm să încurajeze statele membre să aleagă această uh, soluție simplificată. În ceea ce privește microcreditele, creditele, definiția de, uh, termenilor de garanție și de cauțiune, constatăm că în uh, foimul FACE, linia uh, bugetară pentru microcredite a fost epuizată. Deci putem spune că e o formă de finanțare care a fost uh, folosită și care rămâne atrăgătoare. Și acesta este motivul pentru care în aceste linii bugetare FACE am solicitat și mai multă flexibilitate între obiectivele care pot să fie definite în cadrul FACE. Sigur că intervin și băncile, sunt și intermediari care intră în joc și care trebuie să fie remunerați. Dar în orice caz trebuie să vedem cum putem să uh, procedăm uh, cât mai optim pe viitor. E adevărat că până acum am cooperat poate prea mult cu Banca Europeană de Investiții, cu Fondul European de Investiții, care bineînțeles că încearcă să-și uh, încearcă să-și păstreze uh, nota um, uh, AAA, dar poate că pe viitor ar trebui să vedem uh, cum stă rentabilitatea și de partea noastră. Sigur că atunci când vorbim despre microcredite, eu mi-aș dori să uh, diversificăm piața. Există locuri de muncă create prin aceste microcredite care sunt uh, locuri de muncă pe durată nedeterminată. E vorba de freelancer, de exemplu, care sunt uh, finanțați prin aceste microcredite Eh, să spunem că este vorba despre un startup eh, eh, care are succes, ei bine, el are tendința să angajeze. Ce am constatat noi e că această piață a creditelor are un potențial real. Iar cei care sunt la curent cu uh, serviciile financiare ar trebui să fie puși uh, în uh, legătură directă cu cei care concep politicile sociale, pentru ca bancherii să înțeleagă că o investiție socială are un potențial real. Și trebuie ca și activiștii din domeniul social să învețe să coopereze cu sectorul financiar pentru că nu există numai uh, subvenții sau granturi. Există și alte forme de finanțare. Domnule raportor, ați mai pus o întrebare legată de arhitectura fondului social și m-ați uh, întrebat dacă suntem de acord cu uh, problema cu propunerea dumneavoastră. Mărturisesc că n-am înțeles foarte bine întrebarea. Dacă nu putem să discutăm mai târziu, sper că am răspuns la toate întrebările și dacă nu, vă rog să uh, uh puneți alte întrebări suplimentare. Mulțumim foarte mult, doamne comisar. Multe întrebări v-au fost adresate, ați încercat să răspundeți uh, la multe dintre ele. Dau cuvântul acum raportorilor alternativi. Mă uit la doamna Inde, Inde Salaiala Center, care dorește să ia cuvântul, vă rog. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo quería también darle, supongo que después a pedir... Mulțumesc. Bun, domnul coleg Pirinski vrea și el să vorbească, dar uh, este și membru al Comisiei de Ocupare, în fine trebuie să plece oricum. Uh, eu doresc să urez bun venit domnului comisar Tyson în fața comisiei noastre în cadrul descărcării și după uh, extinsul și detaliatul examen al domnului Zeller nu mai rămân multe de spus, însă totuși mai am câteva întrebări și eu, dintre care una ar fi că ne confruntăm cu o problemă, pentru că în comisia noastră uh, de la punerea în aplicare a bugetului și, și apoi ce se întâmplă după aceea, noi monitorizăm nu doar uh, programele, programul uh, fondul social și garanția pentru Tinere, dar și contractele, bursele și alte propuneri interesante provenite Uh, din partea programului Orizont 2020, care, după cum știți, este un fond pentru inovare, însă care are doi piloni importanți, și anume unul reprezentat de toate ajutoarele um, către cercetare din centre de cercetare din universități, o mare, mare majoritate dintre acestea se acordă sub forma unor burse către studenți și, pe de altă parte, sunt și contracte foarte interesante cu echipe de cercetători. Vorbim de contracte directe cu profesori, cu oameni de știință și alți experți care participă la uh, programul 2020 uh, prin relații contractuale și în ultima vreme, și am spus asta de multe ori, ne-am dat seama că prin prisma percepției beneficiarilor, fie că sunt statele membre, fie că sunt tineri care au acces la un fond sau altul, profesori uh, sau instituții, așadar, beneficiarii, ESF sau Garanție pentru tineri, Tineret, beneficiarii programului Orizont 2020 au reacții care ne fac să credem că noi, instituțiile europene, cumva propunem două feluri de a avea acces la diverse forme de ocupare. Mm, una ar fi o formă de locuri de muncă de excelență, ca să spun așa, premium, dar sunt, vorbim și de uh, burse către studenți și contracte cu profesori sau cercetători, cu experți. Și pe de altă parte avem fondul social care și el are ca format ajutoare pentru formare și pentru primul loc de muncă. Și adevărul e că percepția nu e deloc omogenă, adică pe de-o parte, după cum știți, și partea majoritară. Avem o inerție istorică a fondului social, care înseamnă că de multe ori tinerii, mai ales acei nini despre care s-a tot vorbit, percep faptul că ajutoarele din fondul social dar, uh, nu beneficiază de mm, oferte atrăgătoare din partea posibilor angajatori, pe când în cazul programului Orizont 2020 fără a vorbi de mari diferențe cantitative, că nici uh, bursele Orizont 2020 uh, nu sunt neapărat niște salarii uh, extraordinare. Și din cauza formatului. E doar un fel de faimă, de aureolă, de, ca spun așa, de excelență, astfel încât cei care au norocul de a participa la aceste programe Orizont 2020 par să acceadă direct la o fel de faimă sau o mai mare capacitate de a ocupa loc de muncă. Sau măcar asta este percepția. Și totuși, cei din Fondul Social European percep aceste fonduri ca ajutoare sau obligativitate din partea lor de a găsi loc de muncă într-un sector care nu neapărat te interesează. Eu am cerut un studiu comparativ ex ante prin care vreau să știu, din punctul ăsta de vedere, dacă la un anumit moment cu, împreună cu colegul dumneavoastră Moedas, uh, v-ați gândit la posibilitatea de a face un schimb de bune practici ca tot ce înseamnă ajutoare, că sunt mulți bani uh, folosiți pentru acest tip de ajutoare, deci toți acești bani să se vadă prin prisma excelenței uh, a viitorului, nu ca niște ajutoare sociale, care sigur că nu au aceeași eficiență și valoare. Și Uh, mai vin cu un element uh, care are de face cu viitorul, dar și cu recomandările posibile în acest an cu descărcarea. Doar să știți, e un element foarte pozitiv și anume cele trei instituții au proclamat acest pilon social. Pentru noi e un element, uh, pare să de viitor, o speranță. Pentru a veni în, uh, în, în sprijinul oamenilor, a beneficiarilor și atunci cum credeți dumneavoastră că ar trebui să arate aceste recomandări din punctul dumneavoastră de vedere, din, de vedere, din ce știți dumneavoastră, din ce s-a pus în aplicare din fondul social, din garanția pentru tineret? Și mă mai gândesc și la alte proiecte minore, dar totuși importante pentru sectoarele lor, ca acestea toate să poată garanta viitorul și posibilitatea de a folosi mai bine acest pilon social pe care l-ați menține și pe care l-ați schimba. Mulțumesc. Thank you very much uh, for your questions. Uh, Mulțumesc pentru întrebări. Sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE, așadar am și eu o întrebare scurtă sau voi încerca, măcar doamnă comisar, să mă limitez la chestiuni ce țin de cătorul bugetar, pentru că sigur că aș putea ore în șir să discut cu dumneavoastră toate chestiunile legate de detașarea lucrătorilor, pilonul de drepturi sociale. Deci mă voi limita doar la chestiuni ce țin de control bugetar. Mai întâi, sunt de acord cu domnul Taylor în ce privește structurile administrative prea complexe. A spune că e un element foarte important. Complexitatea asta e uh, Uh, negativă și îngreunează viața beneficiarilor. Deci trebuie să fiți foarte atente la asta și ce, uh, ce înțelegeți prin simplificare? Despre ce e vorba? E bine că se văd rezultate din simplificare și din aceste opțiuni simplificate de cost. E bine că ați menționat acest lucru. Dar aceste opțiuni simplificate reduc povara uh, administrativă pentru beneficiar și atunci riscul producerii erorilor? Nu înțeleg, mă întreb. Uh, de ce e nevoie să promovăm utilizarea acestor opțiuni simplificate și să îndemnăm statele membre să le utilizăm dacă ele știu cu adevărat care sunt beneficiile uh, acestor opțiuni. Deci aș întreba și, și pe dumneavoastră și pe reprezentanta curții. De ce sunt atâtea ezitări din partea statelor membre în a utiliza opțiunile simplificate de cost? Din cauza uh, Uh, orientării spre rezultat, care e o, mm, o precondiție pentru utilizare sau de ce atâtea ezitări, de ce trebuie să le împingeți de la spate? Și încă o întrebare și chiar și ultima. E vorba despre ajutoarele de stat. Pentru că de multe ori statele membre îmi spun că sunt niște reguli foarte complexe în ce privește ajutoarele de stat și asta e o mare problemă pentru ele. Sunt diferențe în ce privește punerea în aplicare a ajutoarelor de stat, că fiecare stat membru utilizează altă definiție, deci Problema e cu evaluarea posibilelor încălcări ale competiției, ale concurenței economice. Chestiune foarte complexă, mai ales în proiecte cu caracter social. Și e un subiect sensibil pentru autorități locale, regionale, care se bazează pe granturi ca să furnizeze asemenea servicii. Deci această natură complexă practic exclude de la utilizarea granturilor uh, pe cei uh, care au cea mai mare nevoie de ele. Deci, aveți sau ar urma să vină niște planuri pentru simplificarea acestor reguli legate de ajutoarele de stat? Bun, mă opresc aici, m-am limitat strict la chestiuni de control bugetar, acum dau cuvântul colegului meu, domnul Pirinski, vă rog. Thank you, Madam Chair. Da, domnul Pirinski, este de față. Bun, încerc și eu să fiu cât mai succint posibil, să mă exprim cât mai pe scurt. Would like to give a minute for Mr. Servos to finish his conversation. Dar uh, aștept uh, ca doamna Tyson să fie atentă la ce spun. Vă mulțumesc, doamnă comisar, și vreau și eu să vă mulțumesc pentru participarea la Eh, discuția de azi. Am trei eh, întrebări. Eh, prima se referă la ceea ce am discutat deja, procentajul acela de 5,1% rată de absorpție pentru SF la finalul octombrie 2017 și dumneavoastră a spus în răspuns că există trei motive care stau la baza acestui procentaj. Odată este regula N plus 3, ați vorbit despre asta, apoi un alt element la răspunsul de la întrebarea 17 se referă la condiționalitățile ex ante. Ați menționat că va trebui să le examinați și apoi mai există un motiv aici în uh, răspunsul dumneavoastră înscris și anume că statele membre sunt foarte precaute din cauza că se, s-au introdus uh, conturi anuale și riscul unor corecții financiare nete. Uh, cum evaluați această cerință? Credeți că uh, Uh, merită reevaluată și cum este ea pusă în aplicare. Și, în sens larg, ce privește rata absorpției, SF și, SF și uh, Fondul uh, Ocupării Tineretului, mai am două întrebări adiționale. Una legată de autoritățile de gestionare. Credeți că e posibil ca aceste autorități desemnate în sfârșit acum cumva să fie reautorizate și pentru uh, viitoarea perioadă de programare. Oare asta ne-ar putea ajuta să rezolvăm problema? Poi, aveți observații în legătură cu experiența din statele membre? După cum ați menționat, în unele state membre a existat o interacțiune între autorități și structurile non-guvernamentale, mai ales sindicatele în comparație cu alte țări în care nu au existat asemenea interacțiuni. Există diferențe în ce privește capacitatea de absorpție. O a doua întrebare suplimentară, uh, care are de face cu semestrul european. V-ați referit la asta în uh, răspunsul la întrebarea numărul 2. Există o referire directă la, în întrebarea noastră la așteptări, uh, așteptările cu care ă, noi primim evaluarea fiecarei țări în ce privește aspectul social al recomandărilor pentru fiecare țară în parte. Dumneavoastră ați răspuns că e un exercițiu colegial și intern și evaluarea se face pe baza informațiilor de la diferitele servicii, inclusiv Directoratul General. Însă, prin, cu pilonul drepturilor sociale și prin așteptările din ce în ce mai mari uh, pentru rezultate din partea semestrului, poate că ar putea fi o cale de a examina mai direct aspectele sociale ale acestor recomandări, cu sublinierea importanței acestora. Și aici vin la ultima întrebare, în ce privește Uniunea Economică și uh, monetară, vă referiți la asta, la, întrebarea, la răspunsul la întrebarea 7 și vă referiți acolo la uh, factorul central reprezentat de pilonul uh, social uh, pentru noi politici uh, financiare și sociale care au legătură directă cu, cu pilonul. Însă dumneavoastră spuneți că prima recomandare din 22 noiembrie se referă la, doar la statele din zona euro și se referă la Uniunea Fiscală și Financiară. Și de asemenea se referă la guvernanță și contabilitate. Apoi, ultima frază de acolo din răspuns spune că o nouă arhitectură ar trebui să creeze stimulente mai puternice uh, pentru reforme și uh, să se respecte obiectivele originale, creștere, uh, Uh, coeziune, uh, ocupare, coeziune economică-teritorială. Deci, acum văzând cum începe efortul de punere în aplicare acest pilon social, oare nu cumva se creează mai multe divergențe, uh, diferențe între statele membre ale zonei euro și celelalte? Pentru că unul din punctele centrale era că pilonul respectiv trebuie să includă toate statele membre, Sigur, ținând cont de diferențele de participare sau nu, de diferențele de, de diferitele condiții din statele membre, însă văd că noua abordare uh, este exact contrar uh, preocupării exprimate de dumneavoastră pentru mai multă coeziune socială. Vă mulțumesc! Domnule Pirinski și acum, doamnă comisar, sper că v-ați putut nota toate întrebările, că au fost destule și sper să reușiți și să răspundeți. Vă rog. I ask uh, my neighbors here. Please, please, just, just take yeah. a minute. Mi-a scăpat una, însă am să intre pe colegi dacă uh, au reținut. Ce qu'ils attendaient, ils disaient, notre question Mm-hmm. C'est, Poate că am să dau întâi cuvântul curții de conturi? Sau poate mai aveți nevoie de câteva minute, doamnă comisar, dacă nu? Vă rog. Ayala. Um, on, uh, yeah, we have um, doamnă sorry, ik zal het in 2020 eh, Ayala, Horizon 2020. Ceea ce ați spus constituie o foarte bună analiză. Când oamenii fac ceva într-un grup, se simt uh, campioni, uh, și simpla selecție îi face să se simtă mai bine și sper că uh, se vor folosi fondurile pentru a îmbunătăți uh, cercetarea și promovarea ei. În ceea ce privește modul în care sunt folosite celelalte fonduri, ne dăm seama că acoperirea nu este aceeași, însă Primul duce la un loc de muncă de calitate, însă fondul um, social um, um, se spune că promovează crearea de noi șanse, eventual crearea unui loc de muncă, dar pe termen lung. Bineînțeles că există o diferență față de cei care profită de Orizont 2020. Orizont 2020 ține de cercetare și excelență. Deci cred că oricum ajungem deja la uh, cei extraordinari care vor să meargă și mai departe cu Orizont 2020, cu Fondul Social European. Uh, avem de-a face cu un public um, care are mai multe dificultăți în a găsi un, în a se încadra în societate, în a-și găsi un uh, loc de muncă și sunt persoane de multe ori care în urma crizei au nevoie de uh, un nou impuls pentru a putea funcționa în această nouă uh, societate. Obiectivele nu sunt aceleași și nici uh, publicul țintă nu este același. Însă cred că trebuie să facem tot ce putem, astfel încât cei care beneficiază de toate fondurile de tip social să poată uh, beneficia de pe urma fondurilor europene. Și Aș vrea să fac referire la săptămâna trecută. A fost uh, săptămâna educației și formării profesionale. La uh, Bruxelles am participat la mai multe activități săptămâna trecută și pot să vă spun că cei care au participat uh, ne-au spus că au beneficiat de fonduri europene și că datorită acestora, în urma unei formări, a unui stagiu, au reușit chiar să câștige anumite premii. Au spus deci că au primit exact uh, impulsul de care aveau nevoie uh, în momentul respectiv. Deci facem tot ce putem în acest sens, face parte din uh, programul nostru privind competențele, astfel încât cei care au o, o formare de ordin uh, tehnic să se bucure de mai mult respect. Trebuie să facem ca această filieră să fie mai interesantă și trebuie să uh, promovăm respectul pentru aceste uh, meserii în societate. Mâine voi merge la o conferință la Lisabona, ea a început uh, deja de astăzi, dar eu voi pleca mai în această seară, în ceea ce privește inovația socială. Uh, împreună cu colegul Moedaș, responsabil pentru Orizont 2020, am decis să luăm această inițiativă comună, ceea deci, ce ne va permite să discutăm despre viitor. Accept recomandările dumneavoastră, accept și aștept recomandările uh, dumneavoastră. Absorptiecijfers, uh, verschillende oorzaken voor een laag absorptiegraad, maar gelukkig zijn we nu aan. În ceea ce privește rata de absorpție, există unele cauze care explică uh, Um, faptul că este scăzută. N plus 3 am, am răspuns deja. Uh, um, condiționalitățile ex ante uh, și asta. Prezentarea anuală a conturilor și aceasta este un motiv de întârziere în sensul că înainte de a depune o solicitare de plată, părțile interesate vor să fie cât se poate de sigure și asta duce la întârzieri pentru că uh, Nimeni dorește să își asume riscul să fie uh, supus unor uh, corecții nete care pot uh, interveni dacă statul membru nu a găsit eroarea eventuală din cererea de rambursare depusă de șeful de proiect. Cred că aici avantajele depășesc dezavantajele avem senzația că statele membre au o posibilitate crescută de audit. Noi încercăm să uh, mergem pe principiul auditului unic, și anume cel făcut de către statele membre. Vrem să nu uh, investim prea mulți bani în audituri, uh, ci uh, să ne bazăm mai degrabă pe rapoarte anuale și pe sistemul de corecții nete. De asemenea, uh, putem uh, crește nivelul de fiabilitate, vom putea face mai mult avea mai multă încredere în documentele din partea statelor membre. Și deci nu cred că vom schimba sistemul. În ceea ce privește absorpția, rezultatele sunt ele mai bune când există o mai bună interacțiune între public, sindicate, așa mai departe, n-aș îndrăzni să răspund la această întrebare. Aș putea să o adresez colegilor, dar pot spune că este posibil. Constatăm că în țările în care dialogul social este pozitiv, unde partenerii sociali lucrează mână în mână cu autoritățile publice, rezultatele sunt mai bune. Deci dacă cooperarea funcționează, funcționează, acest lucru nu poate fi decât pozitiv și pentru utilizarea fondurilor. Dar am să mă interesez și dacă găsesc cifre concrete, cu siguranță vi le voi transmite. O altă întrebare se referea la semestrul european și la pilonul social. Recomandările semestrului european vin în urma uh, întâlnirilor noastre și contactelor noastre uh, din, cu, efectuate de diferitele direcții generale. Bineînțeles, sprijinim uh, acest pilon social. Președintele Juncker m-a rugat să mă asigur ca semestrul european să devină mai social, ca elementele sociale să devină mai vizibile. Lucrăm la asta. Vedem asta și în recomandările pentru fiecare țară, în recomandările în ceea ce privește creșterea. Cred că există o dimensiune din ce în ce mai socială. Se, se adaugă la asta și pilonul social, cu o serie întreagă de indicatori sociali incluși, Uh, de la începutul noului uh, semestru european, deci la, a fost lansat săptămâna trecută, și cred că asta va arăta că lucrurile se îmbunătățesc. Oare vom uh, indica ce este propus de către, de către uh, DG Ocupare sau de către direcția domnului Moscovici? Nu, cred că are loc o contribuție din partea tuturor, fără ca uh, unii sau alții să se pună mai mult în valoare. Pilonul social și aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Pe 6 decembrie, Comisia va publica un pachet în acest sens, încă nu pot să vă spun ce va conține, pentru că ne mai gând, încă mai lucrăm la el, însă estimăm că în zona euro, unde există numai uh, o singură monedă, moneda euro. Uh, este important, important să nu uităm că suntem uh, dependenți unii de alții. Trebuie să uh, respectăm coeziunea și mai mult față de alte state membre. Este ceva ce trebuie făcut, nu ce facem numai din plăcere. Când a fost uh, conceput acest uh, soc, acest pilon. Bineînțeles, uh, el uh, trebuia să fie um, pentru toate statele membre. Avem o piață unică, politica socială este importantă aici, iar coeziunea trebuie să fie îmbunătățită pentru cele 27 de state membre. Și toate statele, în afară de Danemarca, doresc să participe la zona euro. Deci cred că este în interesul tuturor. Când ne uităm la evoluția uh, Uniunii Economice și Monetare, încercăm să vedem dacă, reușim, dacă putem să vedem uh, să avem un instrument uh, tampon pentru a corecta lucrurile. Nu știu cum îl vom cum va arăta el, dar sunt de acord că pilonul trebuie pus la dispoziția tuturor statelor membre și asta se va face în cadrul semestrului. Însă știți că există o diferență între țările care participă și cele care nu participă la uh, zona euro. Pentru cei din zona euro sunt prevăzute anumite amenzi, pentru celelalte nu. Este clar, însă, obiectivul nostru și anume coeziunea și apropierea tuturor uh, statelor. State aids. Mai era ceva? Da, uh, ajutoarele de stat. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai răspund la întrebarea în ceea ce privește ajutoarele de stat. Într-adevăr, procedurile sunt uh, greoaie, am, am spus-o toată lumea, poate ar trebui să ne concentrăm din nou asupra regulilor de minimis pentru a vedea dacă nu ar fi posibil să prevedem anumite derogări pentru aceste programe. Este clar că uh, prevederile în ceea ce privește ajutorul de stat sunt foarte greoi. Și când uh, și lucrând la noul cadru financiar multianual, vom vedea dacă putem uh, pro, uh, propune ceva. Și apoi simplificarea. De ce nu interesează așa de mult statele membre? Statele membre nu cunosc foarte bine acest sistem Încă un element uh, important este că statele membre se gândesc că dacă nu pot obține toate fondurile uh, necesare, vor trebui să vină cu uh, chitanțe pentru fiecare element. Doamna președinte, mulțumesc, dar poate că vom putea avea câteva, element, câteva răspunsuri și în scris. Am să-i dau cuvântul doamnei Ivanova de la Curtea de Conturi, pentru că i s-a adresat o întrebare. Iar apoi, uh, pentru încheiere, raportorului, domnul Țelar. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului și tuturor uh, colegilor pentru intervențiile interesante. Câte ceva despre cele spuse de raportor, pentru că au fost menționate câteva elemente importante. Rata de eroare scăzută, dar și important, importanța performanței. Sunt foarte uh, de acord cu asta. Chiar dacă cifrele de ocupare s-au îmbunătățit, ați spus că asta ține și de condițiile macroeconomice îmbunătățite în general. Asta a fost una dintre concluziile principale uh, la care am ajuns în urma conferinței privind ocuparea tinerilor din Parlamentul European ținută de curând, și anume că uh, șomajul în rândul tinerilor are nevoie de o abordare globală numai uh, garanția pentru tineret uh, și pentru crearea de locuri de muncă nu este suficientă. Ați menționat și um, noile provocări pentru politica socială. Aș vrea să mă folosesc de această oportunitate pentru a vă spune că la anul vom lucra în ceea ce privește lucra la uh, documentul de briefing special pentru integrarea migranților și sperăm că va fi de, debuta, dezbătută dezbătut acest document. Același lucru fiind valabil și în ceea ce privește um, durabilitatea. Avem câteva cifre care știm că nu sunt foarte încurajatoare. 48% din tineri sunt în continuare fac parte în continuare din măsura respectivă la șase luni după ce au început să beneficieze de pe ea. Dar suntem la început. Nu trebuie să uităm măsurarea durabilității însă durează și probabil rezultatele ar fi diferite dacă le-am, le-am măsura acum. O întrebare către comisie, întrebarea cu, cu numărul 25. N-aș vrea să um, um, pară că vă apăr, dar aș vrea să mă refer la această întrebare pentru că se refera și la lipsurile pe care le-am identificat, mă scuzați, și noi în ceea ce privește garanția pentru tineri. Um, țintirea tuturor tinerilor vizați uh, și dumneavoastră, doamnă comisar, v-ați referit la analiza privind uh, diferența de competențe. Am, uh, ne-am dat seama că niciunul dintre statele membre pe care le-am vizitat nu făcuse o analiză completă în ceea ce privește diferența între competențe și locuri de muncă. Ceea ce, bineînțeles, constituie un element foarte important. Numai Irlanda a făcut asta. Aș dori să vă amintesc tuturor că avem de-a face cu soft law. Avem o recomandare a Consiliului, Comisia poate oferi ghidare, să invite statele membre să ia anumite măsuri, dar până la urma urmei rămâne la latitudinea statelor membre să adopte aceste strategii. În ceea ce privește opțiunile de cost simplificate, sunt de acord cu analiza comisiei și voi repeta ce am spus și săptămâna trecută, din 135 de tranzacții auditate în ultimii ani am, am identificat zero erori cuantificabile. La anul vom avea mai multe rapoarte în ceea ce privește simplificarea, nu numai documentul de briefing privind simplificarea, ci și alte rapoarte în domeniul agriculturii, care sper eu vor oferi un răspuns mai detaliat la această întrebare. Dar sunt de acord cu Comisia. Durează, trebuie să învețe cum să facă toate aceste lucruri și probabil cu timpul lucrurile se vor îmbunătăți. Însă sper că toate aceste documente cu care vom veni la anul vor clarifica lucrurile. Atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumim, doamnă Ivanova. Domnul Țelăr, pentru concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Ivanova, mulțumesc, doamnă Tyson, pentru contribuții. În ceea ce privește arhi- arhitectura financiară, poate că nu m-am exprimat eu suficient de concret. Întrebarea mea viza următorul lucru. Între timp avem o serie întreagă de surse de finanțare la nivel european. ESM, mecanismul de stabilitate pentru statele îndatorate, avem uh, achizițiile de titluri din partea BCE, 60 de miliarde în fiecare lună, avem finanțări prin BEI sau prin uh, Fondul European de Investiții, există între timp Fondul European pentru Investiții Strategice, așa numitul Plan Juncker, și pe lângă asta, din bugetul european, fondurile structurale, fondul social european, din care mulți bani merge către instrumente financiare, fonduri fiduciare, care și ele sunt uh, administrate extern. Toate acestea nu fac viața ușoară auditorilor, însă, pe de altă parte, reiese de aici uh, și următoarea întrebare. Ce rol joacă fondurile structurale finanțate direct de la buget când mai există și toate celelalte posibilități și ce viitor au aceste instrumente. Numai în urmă cu câțiva ani uh, s-a făcut uh, uh, referire la faptul că pentru a crea creștere și o ocupare în Uniunea Europeană, singurele mijloace sunt fondurile structurale. Nu mai aud din partea Comisiei uh, Uh, să se menționeze fondurile structurale când este vorba de a obține creștere și ocupare. Însă eu din propriul meu trecut uh, știu cât de importante sunt aceste fonduri. La sfârșitul anilor 90, rata de ocupare și de șomajul în Germania erau foarte diferite de cum sunt acum, mai ales în orașul meu de Baștină, în Berlin. Tinerii, în rândul tinerilor, șomajul era de 25%, șomajul general 20% și am putut depăși asta numai prin mijloace europene de investiții, inclusiv în domeniul social. Însă știu că e nevoie de faimoasele structuri ca să funcționeze lucrurile. lucrurile. Acea colaborare a instituțiilor, dacă nu există asta, se întâmplă ceea ce am constatat și noi. Un tânăr uh, um, șomaj primește, îi se dă o ocupație patru luni și după aia se întoarce acasă sau este format pentru o meserie în care nu-și va găsi niciodată un loc de muncă și așa mai departe Săptămâna trecută am avut concilierea privind uh, bugetul, pentru că în 2018 dorim să avem fonduri mai puternice în ceea ce privește inițiativa pentru tineri. A intervenit uh, zvonul că uh, ambasadorul portughez și spaniol ar fi spus că aceste fonduri nu trebuie crescute pentru că sunt atât de greu de accesat. Acest zvon a fost apoi dezmințit, însă arată că mai e de lucru pentru ca banii să aducă și efecte, pentru că banii nu sunt totul. Și mai aveam o întrebare la care nu știu dacă am auzit răspunsul. Cele 200 de milioane din partea Italiei și Spaniei pentru 2000-2006 Uh, care au, deci fonduri care au fost accesate, de ce a durat atât de mult timp, uh, deci practic până acum, să se acceseze aceste fonduri? Poate că nu am uh, auzit răspunsul, poate că a fost undeva. Vă mulțumesc oricum pentru răspunsuri și pentru timp. Vă mulțumesc, domnule Țelăr. Dacă doriți, doamnă comisar, să răspundeți la ultima întrebare, vă rog. Mulțumesc. Doamna președinte, la ultima întrebare, de ce a durat atât de mult timp uh, rambursarea acestor fonduri? Curtea de Justiție se ocupă de asta și acesta este și motivul pentru care mai avem probleme uh, juridice, pentru că problemul, problema nu s-a rezolvat. Suntem în fața Curții de Justiție și în ceea ce privește suma generală, eu aș fi pentru ca în următorul CFM să existe suficiente fonduri. Apoi, bineînțeles, bugetul reflectă dorințele Uniunii Europene. Dacă uh, vrem să atingem anumite obiective, trebuie să facem și reforme, nu numai să luăm noi măsuri politice. Trebuie de asemenea să ne facem temele de casă, de altfel am și început, însă este nevoie și de reforme în sânul statelor membre. Trebuie să avem la dispoziție suficiente mijloace pentru asta. Bineînțeles, suntem pentru mari modificări, dar eh, avem și globalizarea și trebuie să fim suficient de rezistenți la ea, astfel încât oamenii să se poată obișnui cu noile moduri de lucru. Și eh, buna companiere este foarte importantă, numai cu un sprijin, nu numai un sprijin de șomaj și altele, nu sunt suficiente. Oamenii trebuie să fie acompaniați în mod coerent și constant și a, pentru asta este nevoie de reforme pe care noi putem să le promovăm cu mijloacele noastre. Cred că de aceea sunt importante noi reforme structurale și, de asemenea, fondurile trebuie să poată fi utilizate în mod flexibil, astfel încât să putem interveni în situații de criză și putem să arătăm oamenilor că Europa Uh, nu dorește să lase pe nimeni în urmă. Mai pot să vă arăt asta, doamnă președinte, este um, pilonul drepturilor sociale adoptat de către trei instituții. Și iată, este publicat sub forma un, unui mic manual cu siguranță uh, vom mai discuta foarte mult despre el în următoarea perioadă. Much. Sorry. Point of order. Doamna Iala Sender, în ceea ce privește procedura. Cred că a fost o neînțelegere. Întrebările mele nu uh, erau în afara competențelor Comisiei Cont. Uh, ne dorim un buget uh, ce ține de performanță și de rezultate uh, Uh, și tocmai de aceea uh, adresăm aceste întrebări. Not at all. I was only joking. Maybe this is my check. Nu, spune doamna președinte, făceam uh, o glumă, spuneam că timp de ore întregi am putea vorbi de ocupare și că ar trebui să ne rezumăm la chestiuni de control bugetar când suntem aici, pentru că dacă nu discuția poate dura foarte mult timp. Ar dori să-i mulțumesc doamnei comisar, doamnei Ivanova și tuturor. Mă îngrijorasem la început pentru că lunea după amiază este întotdeauna dificil cu colegii care ajung la ore diferite, dar discuția a fost una foarte bună, fructoasă, pe alocuri filozofică. Mulțumesc foarte mult și sper că vom continua cu buna cooperare. Mulțumesc și pentru următorul punct. Dau cuvântul președintei noastre, doamna Gresle. Ja, wir fahren fort in der Tagesordnung. Guten Tag. Kommen zum Punkt 4. Continuăm cu ordinea de zi, trecem la punctul 4. În ceea ce privește misiunea noastră, delegația noastră din Polonia, din aprilie în acest an, o prezentare a delegației noastre. Din păcate am fost numai patru membri. Colegul Vaughan, care stă lângă mine, a fost uh, și el prezent, și colegul Zeller, colegul Cernețchi par, uh, parțial. O altă colegă de la fața locului uh, a fost cea ea prezentă. A fost o delegație interesantă și am uh, vizitat uh, proiecte finanțate din fonduri structurale. Raportul îl aveți în dosar. Este a fost o, o călătorie Deci a fost o călătorie foarte lungă și detaliată. Am început la Wroclaw, la aeroport, unde am ajuns cu toții. aeroportul a fost renovat din fonduri europene. Sumele le puteți găsi în raport. Apoi uh, am mers la un centru de tehnologii, centru tehnologic și am uh, aflat informații despre un sistem de reținere a apei uh, pentru protejarea orașului Wroclaw, pentru că orașul a fost de mai multe ori inundat și am putut vedea ce a făcut Uniunea Europeană cu multe, multe milioane de euro. A doua zi sau după aceea am uh, mers pe autostradă pe care am vizitat-o și apoi am ajuns la un centru, centru pastoral al arhidiocezei uh, locale finanțate din fonduri europene. Uh, cu zi înainte am, analizat, am vizitat și un sistem inteligent de direcționarea uh, direcționare a traficului. Apoi autostrada, apoi am fost la firma Viltron, care se ocupă printre altele de camioane și am, am vizitat uh, întreprinderea Am uh, văzut cum se um, cum uh, se elimină sulful din um, uh, cărbune într-o instalație de producție de curent. Îi mulțumesc colegului nostru care s-a ocupat de întreaga călătorie și de um, întregul dosar. Dacă mergeți pe pagina 22 din acest uh, raport, puteți vedea imagini cu autostrada din uh, uh Polonia, finanțată în proporție de 85% din fonduri europene. Și puteți vedea și alte autostrăzi din uh, Franța și Germania. N-a fost ideea mea, dar uh, a fost o idee foarte bună. Puteți vedea cu ce costuri avem de-a face. Investiții mari în Europeană și în Polonia cu uh, un trafic destul de scăzut. Nu este peste tot scăzut, dar parțial sunt 50 uh, um, începând de la 16 până la 60 de mii de mașini pe zi, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă alegerea proiectelor are loc întotdeauna așa cum trebuie. Și următoarea întrebare este dacă are sens să se facă investiții publice în sisteme de apă, în, în autostrăzi, în, pro, în um, protecția de inundații la firma Viltron, la fel Uh, întreprinderea între timp uh, poate să își permită niște shopping destul de consecvent. Ei bine, deci are sens să finanțăm noi investiții publice în așa fel încât beneficiarii, beneficiarii să nu participe cu aproape nimic la aceste investiții. Tocmai în acest domeniu public ar trebui să ne așteptăm ca și beneficiarii să uh, participe. gesehen, dass die polnischen Behörden unterm Am văzut că autoritățile polone, când tragem linie, fac treabă bună. Am spus-o și acolo și aș vrea să o spun din nou. Am văzut că Polonia are de uh, gestionat sume foarte mari. Este cel mai mare beneficiar de fonduri structurale în această perioadă. Uh, a luat locul Spaniei. Vedem că există o diversitate foarte mare de investiții și că aceste investiții dau roade. Am văzut că Polonia este pe cale să devină o țară industrializată modernă, în care nu prea mai este forță de muncă. Am văzut că autoritățile polone au idei bune de ce ar putea face cu banii. Am văzut că regiunile nu sunt uh, complet finanțate. Am văzut semne ale investițiilor, se vede, se percepe cu ochiul liber și vedem că Polonia are o structură economică modernă și așa mai departe. Deci, uh, în ciuda acestor lucruri, nu înțeleg că de ce există atâta euroscepticism în uh, Polonia și de ce există atâta rețineri, pentru că se poate vedea clar că prin banii contribuabililor din alte state membre se uh, îmbunătățesc uh, lucrurile. Și mi-aș dori ca această contribuție a Uniunii Europene la modernizarea Poloniei să fie percepută și de populația de la fața locului. De asemenea, ne-am întâlnit și cu Curtea de Conturi Națională, ne-am întâlnit cu reprezentanții Parlamentului Național, și am uh, făcut apel la colegii parlamentari uh, să sprijine ideea parchetului european. Este un proiect important pentru uh, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pentru prima dată am fost în Polonia de, de la aderarea acestei țări și a fost foarte bine că am fost în vizită în această țară. Ar fi bine dacă am putea să mai mergem uh, în curând și, sper că, și cred că este important ca anumite întrebări să fie discutate, să fim la curent. Călătoria mi s-a părut foarte interesantă. Am traversat jumătate de țară ca să vizităm proiecte și cred că și Uh, colegii care au fost uh, cu noi uh, s-au bucurat de călătorie, de delegație. Poate că mai doresc să spună câte ceva. Îi dau cuvântul domnului Vaughan. Mulțumesc foarte mult, ați rezumat foarte bine toată această viziune. Pare în urmă cu o eternitate, a fost în aprilie anul curent. Îmi amintesc foarte clar că am început Uh, foarte devreme și am uh, terminat foarte târziu seara, cam asta mi-amintesc eu. Îmi amintesc că am vizitat uh, foarte multe proiecte de infrastructură, cred că am acoperit practic toate tipurile de infrastructură imaginabile, deci am fost aeroporturi, pe autostrăzi, pe căile ferate, în uzine de tratare a apei am vizitat o astfel de uzină la tratare uh, apei și am văzut cum uh, funcționează și pompierii în Polonia. Uh, cred că ce putem spune că majoritatea proiectelor au fost în regulă, n-am constatat fraudă sau greșeli foarte mari. Deci nu asta m-a îngrijorat. Ce m-a îngrijorat însă a fost în această biserică de la Roslav, deci de la Catedrala Roslav, sclav. Se pare că au fost, uh, a fost o finanțare de câteva uh, milioane de uh, lire sterline, spune vorbitorul, s-au creat trei locuri de muncă și doar câteva mii de vizitatori pe an deci trebuie să vedem uh, ce finanțare acordăm proiectelor culturale, ceea ce nu înseamnă că nu ar trebui să finanțăm proiecte culturale pe viitor, dar poate că ar trebui să încercăm să justificăm mai bine avantajele economice a uh, banilor europeni cheltuiți pe astfel de probleme. E cam ce aș spune pentru această misiune, dar și uh, când vom discuta următoarele proiecte să fim puțin mai atenți. Mulțumim foarte mult! Din păcate, în această a participat la această misiune, dar uh, în orice caz uh, am relații foarte strânse cu țara noastră vecină și urmăresc uh, evoluția foarte atent ce se întâmplă acolo și bineînțeles că am fost adesea în locuri unde a fost delegația noastră. Aș dori să lansez un avertisment. Uh, atmosfera creată de către uh, actualul guvern în ce privește Uniunea Europeană se răspândește în întreaga țară, în populație, uh, la Breslau, la Wrocław, Ne-am întâlnit cu un primar care este orice altceva decât Europa sceptic, este un prieten al Uniunii Europene, sprijină puternic proiectul de integrare europeană. În anul trecut, acest oraș a fost capitală culturală europeană uh, și uh, a fost uh, chiar în 2008, de exemplu, când creșterea era cu minus în majoritatea țărilor europene, inclusiv Germania, în Polonia creșterea europeană era pe partea pozitivă, tocmai și datorită fondurilor europene. Uh, ceea ce a generat uh, uh, ocupare și creștere economică. Apoi, în ce privește infrastructura de uh, transporturi. Aici sunt de acord cu cele spuse de către președinta noastră. Bineînțeles că s-au construit autostrăzi atunci când um, Polonia a participat la campionatul mondial, atunci s-au construit autostrăzi Sigur că ne-a bucurat, dar trebuie să fim atenți în legătură cu felul în care se uh, construiesc, uh, uh se se dau uh, uh, bani pentru mașini, pentru poliție, uh, cu uh, tot felul de dotări uh, speciale. Deci, uh, miliardele care fusese prevăzute pentru uh, căile ferate au, fost, uh, au ajuns până la urmă pe șosele. Trebuie să spunem acest lucru. Avem uh, rețelele transeuropene uh, care trebuie să uh, lege țările baltice prin Polonia cu alte părți din Europa, dar între timp putem spune că în Polonia și în Letonia căile Uh, ferate nu mai sunt uh, viabile pentru că nu permit viteze de mai mari de 30 de km pe oră datorită instalațiilor foarte depășite. Deci cred că Polonia ar trebui să se asigure că uh, fondurile europene sunt investite cu adevărat în proiecte europene. Și la sfârșit de săptămână, de altfel, am uh, constatat că totuși Polonia rămâne uh, un uh, membru al Uniunii Europene și că sunt mulți polonezi care totuși pun preț pe solidaritatea europeană. Mulțumesc, doamna Pitera. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu locuiesc în Varșovia, dar sunt Uh, reprezintă o circumscripție rurală. Uh, însă călătoresc uh, în orașe mici, în sătuce. Practic, în fie, la fiecare sfârșit de săptămână, când mă duc acasă, mă duc la țară. Și știu foarte bine cum sunt folosite fondurile europene și cum s-a schimbat regiunea mea în sens pozitiv. Am constatat și constat acest lucru cu proprii ochi. Dacă uh, uh, trebuie să recunoaștem că în uh, regiunea din, uh, de la periferia Varșoviei există foarte multe amputeriaje. Uh, pentru că regiunile se dezvoltă uh, în mod diferit uh, în Polonia. Uh, poate că tronsonul pe care l-ați vizitat este folosit acum foarte intens, dar să sperăm că în următorii ani vom asista la un fenomen de migrare internă și deci că vom asista la deplasări de populație. Iar în ceea ce privește toată această atmosferă eurosceptică, trebuie să spunem totuși că polonezii sunt în continuare extrem de pro-europeni toate informațiile negative legate de Polonia vizează uh, guvernul la putere. Dar când se fac uh, sondaje de opinie în Polonia, se constată că, am, că aproximativ 80% uh, dintre polonezi sunt pro-europeni și doresc să rămână în Europeană. Sigur că trecem prin, uh, prin uh, vremuri de restriște, dar uh, în orice caz apartenența, polonezii apreciază toată această uh, apartenență la Uniunea Europeană și speră să uh, se dezvolte. Da, într-adevăr, ne dăm seama că situația nu este tocmai ușoară Sigur, nimeni nu și-ar dori o situație precum cea din uh, Polonia, pentru că o țară este de-a dreptul destrămată, este uh, polarizată uh, și acest lucru are și consecințe asupra folosirii fondurilor europene. Aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Poate ne puneți, spuneți ceva din perspectiva dumneavoastră Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să am o reacție la raportul uh, delegației în Polonia. Salutăm uh, calitatea acestui raport uh, și suntem de acord cu o parte dintre concluziile acestui raport. Aș dori să să reacționez la cele spuse de dumneavoastră în legătură cu traficul pe anumite autostrăzi care nu era foarte dens dacă ne uităm la tabelul de la pagina 22, se face o comparație acolo între densitatea traficului față de infrastructuri din Franța sau din uh, Germania, infrastructuri de același tip. Metoda pe care noi o folosim la comisie pentru evaluarea proiectelor, atunci când evaluarea proiectelor ține uh, de competența noastră, deci când proiectele depășesc 50 uh, de mil, 5 milioane de euro, deci metodologia noastră vizează rentabilitatea economică a proiectului respectiv. Sigur că totul depinde de traficul, de densitatea traficului uh, comparată cu investiția respectivă. Deci, pentru proiectele de mai mult de 50 de milioane de euro, a fost efectuată o analiză, iar concluziile sale au fost pozitive, respectiv că traficul respectiv Uh, justifică investiția respectivă. Ceea ce înseamnă că ex post, poate că traficul real a fost mai mic decât traficul prevăzut inițial, dar în orice caz ținem cont de toate aceste eh, ajustări pentru eventuale proiecte viitoare. Apoi, în ceea ce privește contribuția eh, contribuabililor la anumite eh, investiții. Și aici faceți legătura și cu Uh, sustenabilitatea unor investiții, respectiv capacitatea beneficiarilor respectiv de a menține uh, respectivul proiect de infrastructură care au fost construite cu fonduri europene. Fondurile structurale sunt uh, supuse unor reguli conform cărora finanțarea se împarte între contribuabilii europeni și contribuabilii naționali și apoi plata de către utilizatori. Dar anumite situații, tocmai în baza principiului subsidiarității, Comisia nu impune unor state membre politici tarifare. De exemplu, poate că într-adevăr state, unele state membre încearcă să uh, diminueze contribuția utilizatorului sau a poluatorului. Însă aș mai adăuga două aspecte. În baza regulamentului 2014 per 2020 s-a încurajat uh, mai ales uh, contribuția utilizatorilor, mai ales în baza principiului poluatorul plătește, care a făcut obiectul verificării prin Uh, condiționalitățile ex-ante care se aplică mai ales în uh, domeniul apei. Participarea uh, utilizatorilor a fost majorată. Și în alte domenii, de exemplu unde poluatorii nu intervin, de exemplu utilizatorii de transporturi publice sau de uh, proiecte culturale, mai ales la proiectul de la uh, Wroclaw. Trebuie să ținem cont uh, mai nuanțat de participarea utilizatorilor. Să ne asigurăm că dacă crește tariful, nu scade uh, folosirea transportului public respectiv. În orice caz, uh, să continue să se uh, atingă obiectivele inițial uh, prevăzute. Deci există mici probleme, dar regulamentul de, de care vorbeam permit o uh, contribuție sporită. Nu știu dacă colegii de la bugete doresc să adaugă ceva, adauge ceva. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt șef de uh, Uni- Uniunii de Audit de la DG Regio, aș dori să fac trei observații succinte. S-a spus că e o problemă cu suprareglementarea și simplificarea. Aș dori să-i spun doamnei Gressler că pentru perioada 2014-2020 am încercat tocmai să analizăm uh, problema suprareglementării și de fiecare dată când uh, constatăm că sunt probleme, facem, le menționăm în raportul de audit. Avem șase misiuni, am avut șase misiuni în uh, Polonia, care vizează selecția, licitațiile și apoi verificările în legătură cu gestiunea proiectelor și apoi în ce privește procedurile îndelungate și greoaie, veți Uh, um, constata acest lucru că figurează și în raportul nostru. Câteodată este nevoie de 9 luni până la un an până ca uh, selecția să se facă, selecția proiectelor. Și apoi în ce privește eligibilitatea TVA, vă reasigurăm că uh, după uh, procesul care va fi finalizat, ne vom asigura că tot TVA-ul eligibil va fi cu adevărat dedus. Aș dori să vă mai pun o întrebare avem impresia din cifrele pe care ni le-ați prezentat că în ceea ce privește situația privind managementul uh, proiectelor a evoluat pozitiv în Polonia. Sunteți de acord cu mine? În ce privește deci contactele pe care le avem zilnic cu autoritățile poloneze, dar într-adevăr putem confirma cele spuse de dumneavoastră, respectiv că cooperarea cu autoritățile polone este bună în urma auditurilor efectuate sau rapoartelor OLAF, nu avem îngrijorări sau preocupări în ce privește regularitatea cheltuielilor? Putem spune că domnește un spirit de uh, cooperare. Deci uh, sugestiile Comisiei, mai ales în ce privește simplificarea, care este o preocupare constantă pentru noi, duc uh, la rezultate satisfăcătoare. Deci confirmăm într-adevăr uh, impresia dumneavoastră. Deci relația cu autoritățile de management s-a îmbunătățit. Vă mai pot spune că din perspectiva auditurilor cooperăm foarte strâns cu autoritățile de audit și avem uh, reuniuni sistematice pentru a discuta rezultatele activității de audit. Așa cum spuneam, ne axăm pe selectarea operațiunilor și pe verificările de management. Polonia a făcut progrese în ce privește implementarea și deci putem face un audit într-o fază mai timpurie și când uh, identificăm probleme cu un audit, ele figurează în rapoartele de audit, bineînțeles, dar în orice caz avem o uh, relație bună cu autoritățile de audit, deci din perspectiva auditului uh, lucrurile evoluează pozitiv. Mulțumim! Am terminat cu acest punct de până de zi. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și aș dori să mulțumesc colegilor care au participat la această misiune. Mi-aș dori să avem uh, misiuni uh, uh, la fel de importante, deci o participare la fel de importantă, precum cea la misiunea următoare de la Washington. Am fost șapte colegi marșilați colega Schmidt, care este prezent, a fost și în această misiune și aș dori să-i dau cuvântul dacă dorește să uh, completeze raportul meu. După foarte multe tergiversări și după amânări, am reușit să uh, ajungem la o dată. Am, ne-am dorit uh, să observăm uh, sistemul american, pentru că știți că uh, rata de eroare în America este foarte mare, este de 10% și doream să vedem cum omologii americani Uh, fac acti aceste activități de control. Am fost uh, cu, în mandatul uh, precedent, am organizat un seminar și am constatat că sistemul este foarte diferit de cel din Europeană. De această dată am discutat problema pregătirii bugetului și cât de țintit este bugetul și apoi am mai discutat și alte aspecte, de exemplu, care există posibilitățile de uh, control democratic, cum funcționează cultea de conturi și am folosit uh, această ocazie uh, uh de a uh, vedea cum sunt asociații și uh, organizații internaționale, de exemplu Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional, mai ales în ce privește situația din Haiti. Uh, Bineînțeles că există diferențe între sistemul european și uh, sistemul american, dar uh, am constatat că americanii îi trag la răspundere pe cei care uh, fac uh, greșeli, deci prin sistemul de uh, control democratic. Am participat la o ședință a uh, Comisiei de Control Parlamentar și am uh, observat cum, cum funcționează. Am constatat, de exemplu, că uh, au un sistem de control intern foarte puternic care sunt efectuate de către așa numiții uh, inspectori generali, care au uh, un număr uh, uh, impresionant de colaboratori. De exemplu, am uh, văzut cum funcționează acest uh, post de inspector general uh, din domeniul justiției, care colaborează cu 10 de colaboratori, cu uh, judecători uh, și așa mai departe. Și uh, acest inspector general are competențe polițienești, chiar poate să emită un uh, mandat de arestare, uh, apoi uh, poate să organizeze percheziții și are și competențe care uh, sunt la noi de competența OLAF, uh, privind anchetele interne, de exemplu. Uh, sigur că poliția uh, politica americană se află într-o situație cu totul și cu totul specială, dar știm cu toții că uh, uh aceste anchete uh, sunt, uh, au o legătură câteodată directă cu politica. Deci dacă un Uh, președinte nu e de acord uh, să se efectueze anumite anchete, atunci nu se fac uh, și ne dăm seama că, de exemplu, sistemul de control poate fi deficitar. A fost foarte evident acest lucru pentru toți participanții la misiune. Mi s-a părut foarte interesantă relația pe care anumite autorități o au cu președintele. Am vorbit cu anumiți funcționari care se află în posturi cheie și de exemplu, am vorbit cu un director de la bugete care uh, a prezentat bugetul său la uh, Senat, uh, care a fost ciopârcit, ciopârcit pur și simplu. Deci, pentru mine a fost o adevărată surpriză să constat cât de neprofesionist se procedează acolo. Parlamentarii care trebuie să pregătească un buget, de exemplu, îmi pare rău, aici fac o observație personală, dar nu știu dacă va funcționa în orice caz uh, dacă va, vor continua lucrurile ca cum am constatat noi. O zi întreagă am acordat uh, băncii mondiale, ne-am întâlnit uh, cu reprezentanți ai acestei bănci, am studiat și sistemele de control ale băncii mondiale și în ceea ce privește independența acestor conchet, anchete sau controle, ne-am dat seama că sunt foarte mult, multe lucruri interesante de constatat la Uh, cum Banca uh, Mondială încearcă la diverse niveluri să uh, aplice problema eticii, de exemplu, cu tot felul de angajați, să se asigure că interesele sale financiare sunt apărate. Apoi, în ce privește subiectul Haiti, Ne-am întâlnit cu Fondul Monetar Internațional, uh, pe ansamblu uh, cred că am fi putut să am, uh, am fi putut să eliminăm acest punct de pe de zi pentru că au fost prea puține evoluții pozitive Uh, față de uh, felul în care mijloacele umanitare au fost folosite în uh, Haiti din 2012 încoace. În orice caz am constatat că se lucrează cu totul altfel în America decât la noi și pentru mine partea interesantă a fost să constat că sistemul nostru sigur că trebuie să fie aprofundat și construit în continuare și ameliorat, pentru ca controlele noastre să fie mai eficiente. Cam aceasta ar fi dorința mea, să fim uh, mai eficienți. Domnul Țeller s-a înscris la cuvânt, poate și doamna Schmidt, pentru că ați fost în această misiune. Ja, danke. Also, ich glaube, es war... Mulțumesc. Ați uh, menționat uh, aspectele cele mai interesante. Ce mi s-a părut mie însă cel mai pasionant a fost cum am putea să ne îmbunătățim uh, activitatea uh, am discutat uh, cu anumite autorități bugetare și ne-am, da, ne dat seama că bugetul nu este uh, Uh, schimbat în funcție de nevoi, ci este chiar voința președintelui care intervine, deci este uh, arbitrar de-a dreptul, se propun tăieri bugetare și așa mai departe. Uh, deci nu se ține cont de rezultatele controlelor sau ale auditului. Deci dacă președintele consideră că aici trebuie tăiat sau trebuie făcute reduceri, atunci Bine, de exemplu, Organizația Veneranilor, ea nu a, uh, nu, nu a suferit de pe urma tăierilor, dar în orice caz, uh, controarele nu, par să nu aibă nicio, nicio relevanță. Domnul Pirinski, îmi cer scuze și dumneavoastră ați fost cu noi. Uh, vă rog, vă rog, uh, vă dau și dumneavoastră cuvântul. That's okay. Uh, thank you. And I do believe that it was... Mulțumesc. Uh, consider că a fost o serie de întâlniri care a stârnit multe reflexii la Washington. Cred că trebuie menționat am avut un program foarte încărcat. Am avut întâlniri la cel mai înalt uh, nivel posibil în diversele comisii ale uh, Parlamentului SUA. A fost un program foarte bine organizat, că despre fond Ați vorbit despre rata erorii și diferența dintre cea înregistrată în uh, Uniunea Europeană și cele 10% uh, prag material în, pentru rata erorii în SUA și cred că e bine să menționăm uh, și faptul că Biroul General pentru Conturi are un raport, câte un raport pentru fiecare agenție, un raport de doar o pagină. Deci uh, lucruri mai concrete. Ei sunt și mult mai flexibili. În ultimii trei ani uh, a existat o depășire a acestei rate și atunci, doar, atunci, uh, doar în acest caz se emite un raport special Cealaltă diferență semnificativă e că nu există procedură de descărcare de gestiune în SUA. Se pare că în Comisia de Resort Parlamentară e că e mai degrabă o, un alt fel de procedură și anume că se organizează audieri atunci când uh, există probe de practici uh, ilegale. Sigur că se contează pe reacția publicului la aceste audieri publice și cred că Parlamentul European s-ar putea gândi la un mod de a emula pe colegii noștri deci uh, audierile din Parlament să se reflecte mai bine în mass media, pentru că e vorba despre Uh, conștientizarea față publicului față de uh, cazurile în care lucrurile nu funcționează și mai menționez uh, ceva și anume sistemul cu inspector general din Departamentul de Justiție și Consiliu din Statele Unite și uh, Biroul General de Conturi cu acel mandat extins al directorului se bucură de o protecție sporită din partea Congresului SUA din, sau, din partea oricărei fel, oricărui fel de uh, influență politică. Astfel pot să-și uh, desfășoare activitatea în mod obiectiv. Și în final mă mai refer la uh, modul în care se alcătuiește bugetul federal, după cum am aflat acolo, ei se concentrează pe acel un sfert de, de buget aflat la Uh, direcția autorităților publice, care poate fi influențat prin decizii publice și un punct interesant a fost că, de fapt, Congresul adoptă legislația privitoare la buget și spune că cum consideră că ar trebui să fie bugetul și apoi uh, intră în negocieri cu executivul. Întâlnirea pe care am avut-o uh, Uh, cu domnul Moroni a fost foarte interesantă pentru că domnia s-a spus că nu uh, le pasă atât de mult de datorie sau de deficitul bugetar, ci de rata creșterii. E o abordare foarte diferită uh, față de ce se face aici în Uniunea Europeană. Noi avem, suntem, am rămas cu o fixație pe austeritate și dacă e să ne gândim la rezultate, poate că abordarea celor din Statele Unite pare să fie una care dă rezultate mai bune. Și unul din aspectele care uh, au reieșit de acolo e că ei se concentrează mai degrabă pe performanță decât pe respectarea cerințelor când e să examineze funcționarea bugetului. Și încă ceva, ni s-a spus că uh, ei vor intra într-o competiție cu Uniunea Europeană și în ce privește impozitele. Deci e bine să știm și asta. Mulțumesc. Ja, das war in der Tat schon Într-adevăr, a fost foarte interesant și domnul Țelar a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Atât cât timp dolarul este o rezervă mondială, nu-și fac probleme americanii în legătură cu uh, Uh, deficitul, lumea le plătește datoriile, vedem că uh, își pot permite acest uh, deficit de 45 de miliarde pe lună, asta a spus așa între paranteze. În orice caz, am fost acolo în săptămâna verde, deci am fost limitați de timp, dar în orice caz mie mi s-a părut foarte interesantă vizita la Banca Mondială. Statele Unite depind de organizații uh, care uh, finanțează uh, sunt finanțate de surplusurile europene. Banca Mondială face parte dintre aceste organizații. Știți că există un program european privind dezvoltarea care vizează, care este gestionat de către Banca Mondială. Uh, și câteodată există scurgeri de informații și poate ar fi bine să uh, uh, rezolvăm această problemă. O altă problemă o reprezintă și ONU și agențiile sale. Noi, Uniunea Europeană, nu suntem membri acolo, ci doar statele membre, dar în orice caz noi finanțăm activitatea multor agenții ale Uh, Națiunilor Unite și eu cred că ar trebui să existe uh, mai multă transparență în legătură cu felul în care se cheltuiesc fondurile pe care Europa le dă. Și au mai existat uh, Deci am putea să mai avem astfel de negocieri care să ducă la rezultate concrete pentru noi. Da. Mulțumesc. Acesta a fost uh, motivul pentru care ne-am deplasat acolo și cred că, într-adevăr, în ce privește tragerea la răspundere, uh, putem să facem ceva comisia noastră. Încă ceva în ce privește Haiti, în decembrie va avea loc uh, adunarea parlamentară ACP la Haiti, dacă nu mă înșel, deci uh, a putea să uh, transmitem, să, să uh, transmitem informații. În orice caz eu m-aș bucura. Avem un uh, raport legat de Fondul Mondial, în care spunem că problemele structurale au rămas la fel ca în 2011. Din păcate nu s-a schimbat prea mult de atunci încoace. Doamna Piris, de la Comisie. Um, um, da, vreau doar să spun că, într-adevăr, sperăm că a fost o bună șansă de a învăța mai multe din partea activităților băncii mondiale și buna noastră cooperare în, a, în acordul cadru pe care îl avem cu Banca Mondială, de asemenea, în ce privește punctele menționate de domnul Țelă, cred că e interesant să aflăm dacă ați avut avut ocazia să vedeți cum funcționează platforma donatorilor de acolo, credem că se îmbunătățesc mult lucrurile în ce privește transparența și raportarea în timp real. Și noi am făcut eh, eforturi și am colucrat cu Banca Mondială în acest sens. Thank you. Mulțumim. Yeah, genau. Also wir hatten da... Äh, Într-adevăr, am avut uh, întâlniri foarte interesante, o zi întreagă, Uh, și întrebarea este dacă Banca Mondială este chiar așa de disponibilă să ne răspundă la întrebări. În orice caz, va trebui să discutăm toate aceste proiecte pe care uh, le derulăm împreună cu Banca Mondială. Am terminat cu acest punct de pe urna de zi. Vă mulțumesc uh, pentru participare. Am ajuns la sfârșitul ședinței deschise îi rog pe consilierii uh, de la grupurile politice care nu uh, sunt abilitați să participe la reuniunea cu ușile închise să părăsească sala și dacă se poate cât mai repede. Und dann möchte ich auch das Konsekretariat bitten zu checken. Și rog pe colegii de la uh, secretariat să verifice dacă toată lumea care trebuia să părăsească sala a făcut-o.